Stimați colegi, haideți să începem ședința. Înainte de a începe cu primul punct de pe ordinea de zi, vreau să vă spun pe scurt ce am hotărât ieri cu coordonatorii, ieri seară. După cum știți, am... După cum știți, am uh, redactat scrisoarea în ce privește Uh, evaluarea performanțelor uh, comisarului de, uh, desemnat, care va fi trimisă președintelui Parlamentului, semnată de mine. Apoi am mai discutat despre problemele nesoluționate din cea de-a șasea legislatură și prioritățile pentru cel de-al șaptelea mandat. Am hotărât să redactăm o scrisoare un proiect de scrisoare pe care v-am trimis-o, deja v-a fost transmisă înainte de dezbatere. Apoi, în ceea ce privește delegațiile, problema delegațiilor, verzii au propus să trimitem o delegație în Grecia. Grupul va explica care este scopul acestei uh, delegații. În ce privește rapoartele din proprie inițiativă, coordonatorii au decis ca dezbaterea cu privire la strategia pentru Marea Baltică să aibă loc în octombrie, la următoarea noastră ședință, și am mai decis, în urma dezbaterii, să trimitem o scrisoare președintelui Parlamentului, fără a prejudicia o viitoare uh, decizie de a redacta un uh, raport din proprie inițiativă pe această temă. În acest context, vă încurajez să faceți propuneri pentru rapoartele din proprie inițiativă. Vă mulțumesc pentru atenție și aș dori acum să deschid primul punct de pe ordinea de zi. Aș dori să urez bun venit din inimă reprezentantei președinției suedeze, doamna Maud Olofsson, care este ministra întreprinderilor și energiei, se ocupă și de, de uh, politica de coeziune și de dezvoltare regională. A fost uh, secret, domnul Herlund, care este secretar de stat în Suedia, ne onorează cu prezența. Ne bucurăm de faptul că sunteți aici. De fiecare dată vom putea apela la dumneavoastră de fiecare dată când doamna Olafsson nu ne poate onora cu prezența. Aș dori, deci, să vă dau cuvântul pentru a prezenta prioritățile și programul președinției suedeze. Vă mulțumesc, uh, doamnă președintă. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, aș dori, în primul rând, să vă felicit pentru alegerea în calitate de deputați europeni. E un mandat foarte important. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunteți noi deputați, însă misiunea uh, dumneavoastră de a face parte din proiectul european, de a fi uh, membru al Parlamentului European, este o misiune foarte interesantă uh, pentru un deputat suedez, a reprezenta poporul suedez în Parlamentul European este o mare onoare. De aceea noi, uh, președinția suedeză, vă urăm mult succes. Aș dori să vă mai spun că intenționăm să avem un contact, un contact foarte strâns cu dumneavoastră pentru că dorim să cooperăm astfel încât președinția suedeză să fie încununată de succes. Președinția a, uh, suedeză a intervenit într-un moment dificil. Avem uh, criza economică, clima, criza climatică, ședința de la Copenhaga, un nou parlament, iată tot atâtea uh, subiecte arzătoare pe ordinea zilei și de aceea cred că este foarte important să cooperăm pentru a ne ridica la înălțimea acestor provocări și aceasta în interesul Europei. Membrii Comisiei Regii are, au o misiune foarte importantă în uh, domeniul uh, politicii de coeziune și de dezvoltare regională. Această politică poate uh, spori competitivitatea Europei, dar și în creșterea coeziunii economice și sociale în Uniunea Europeană. Dorim ca diferențele între regiunile europene să scadă și de asemenea ne dorim ca calitatea vieții cetățenilor europeni să crească. Europa, ca și alte regiuni din lume, se confruntă cu multe provocări, așa cum spuneam înainte, criza financiară, dar și recesiunea economică, care uh, se află în toiul său. Efectele crizei se fac simțite în întreaga lume. Însă știm că anumite țări sau anumite regiuni au fost uh, afectate mai mult decât altele. Uniunea Europeană și statele membre trebuie să lanseze o competitivitate și o creștere durabilă uh, pe termen lung. Cetățenii europeni au nevoie de locuri de muncă sigure, dar și prosperitate și bunăstare în regiunile uh, în care locuiesc. Cred că dezvoltarea regională este foarte importantă pentru a spori competitivitatea. Este singurul mod în care ne putem asigura că diferențele între regiuni scad uh, și nu cresc în urma rezult- uh, ca uh, consecință a crizei economice. În ciuda acestei crize economice, nu putem să omitem obiectivele pe care ni le-am fixat în Uniunea Europeană, printre care cel mai important este de a avea o creștere economică durabilă. Iar Uniunea Europeană, prin Comisia Regii, are un rol foarte important de jucat. Politica de coeziune este foarte importantă. Trebuie să ne gândim uh, mai mult înspre viitor și doar astfel Europa va uh, fi mai puternică după ce criza se va fi finalizat. Politica regională poate fi derulată la nivel național, dar și regional Trebuie să ne gândim la perspectiva pe termen lung pentru a crea cele mai bune condiții de activitate pentru întreprinderile europene și pentru cetățenii europeni. Și putem folosi și putem astfel testa strategiile și mijloacele pe care le-am creat. Această criză ne-a dovedit că doar strategiile pe termen lung pot fi uh, încununate de succes. Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că fondurile sunt cheltuite, pot fi accesate uh, în mod mai simplu. Pentru a eficientiza folosirea resurselor, avem nevoie de o cooperare mai bună între autoritățile uh, regionale, locale, naționale și europene. După cum știți, Comisia a înaintat o propunere de a schimba folosirea fondurilor structurale. Scopul nostru este să uh, accelerăm folosirea acestor uh, programe și accesarea fondurilor. Din punctul de vedere al uh, președinției, aș dori să vă asigur că nu vom precupeți niciun efort uh, pentru a uh, impulsiona noi schimbări. Ieri a avut loc prima rundă de dezbateri la grupul de lucru de la Consiliu. Nu vă pot informa în amănunt în legătură cu aceste uh, dezbateri. În orice caz, Parlamentul trebuie să ne dea acordul uh, în favoarea acestor uh, noi evoluții. Vă vom informa în legătură cu rezultatul acestor dezbateri și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cât mai strâns cu dumneavoastră. Importanța punerii în aplicare și a derulării fondurilor structurale este Uh, foarte mare, însă trebuie să uh, cooperăm în sensul simplificării și cred că e o prioritate foarte importantă la nivel regional, dar și uh, la nivel uh, uh, uh, local. cu toții am constatat că trebuie să simplificăm lucrurile pentru a avea o folosire responsabilă și eficientă a resurselor financiare europene. Uh, Dezbaterea cu privire la uh, coeziunea europeană are loc de ceva ani de zile și trebuie să continue. Aș dori să subliniez câteva priorități. Cred că e foarte important să menținem legătura între politica de coeziune și obiectivele de la Lisabona. Astfel, ne asigurăm că inovarea, spiritul de antrepriză și creșterea economică sunt de actualitate. Putem astfel genera mai multe locuri de muncă și putem accelera incluziunea socială în Uniunea Europeană. Abordarea strategică a politicii de coeziune a dat roade și a contribuit la programe mai bune, deci la o mai bună aplicare și derulare a programelor. Uh, am constatat de asemenea că resursele au fost mai bine cheltuite eforturile de evaluare pentru a ne asigura că programele generează efecte pe termen lung sunt foarte importante. Sunt foarte importante. Trebuie de asemenea să avem parteneriate cât mai largi, pentru că astfel implicarea la nivel local și regional poate avea rezultate pozitive și poate duce la o mai bună derulare a proiectelor. Fondurile structurale ar trebui să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de ele cetățenii europeni, bărbați și femei, trebuie să aibă un nivel uh, adecvat de bunăstare și să poată să aibă acces la formare și să își realizeze ambițiile și visele în Uniunea Europeană. Nu vorbim aici doar despre solidaritate ci putem crea astfel o piață internă mai funcțională. Creșterea în uh, regiunile europene are efecte pozitive pentru întreaga Uniune Europeană. Cred că e foarte important să avem și o cooperare fructuoasă între statele membre, iar uh, cooperarea teritorială trebuie uh, accelerată, trebuie uh, sprijinită. Mă refer atât la cooperarea transnațională, cât și la cooperarea transfrontalieră, pentru că astfel generăm plus valoare la nivel european. E foarte important ca politicile de cooperare teritorială sunt uh, Uh, sunt uh, sprijinite. Fiecare regiune are propriul său potențial de dezvoltare și, sigur, sudul Europei poate să beneficieze de pe urma uh, vremii bune a climei blânde pentru turism. Cei care trăiesc în regiuni diferite din Europa trebuie să aibă ocazia de a optimiza potențialul regiunilor în care trăiesc. Politica de coeziune trebuie să se bazeze tot mai mult pe experiențele locale pentru a consolida strategiile și cred că este foarte, un aspect foarte important. Intenționăm să organizăm o conferință în nordul Suediei, în Chirinem, și am ales această destinație cu mare atenție, pentru că ne dăm seama că e vorba de o regiune care este foarte interesantă Uh, ne arată cât de bine uh, poate reuși o anumită regiune. Kiruna se află în nordul uh, Suediei, este o zonă care nu este foarte populată, însă care are propriile sale aturi, populațiile Sami, dar și zăcămintele de fier. Avem acolo o mină care poate fi vizitată, un centru spațial și foarte multe uh, lucruri interesante în acest oraș din nordul uh, Suediei. Conferința va avea loc uh, la sfârșitul lunii septembrie, când zilele sunt foarte scurte acolo și poate vom avea chiar zăpadă. Dar ne bucurăm de faptul că Danuta Hubner a spus că cu plăcere se va deplasa la Kiruna pentru a discuta subiecte atât de importante într-o discuție de grup. Vă spun acest lucru că ne bucurăm bucurăm că Danuta dorește să vină, pentru că s-ar putea ca vremea să fie foarte rece la sfârșitul lui septembrie la Chiruna. Vom discuta acolo despre modul în care condiții regionale pentru uh, creștere pot fi folosite, pot fi optimizate. De asemenea, vom examina strategia Comisiei privind materiile prime. Aceste materii prime sunt foarte importante dacă dorim ca economia europeană să fie funcțională, iar Suedia ă, salută această inițiativă. Ne-am dorit să avem ă, o strategie pentru materii prime, ă, pentru a genera creștere economică și locuri de muncă. În domeniul dezvoltării urbane, în contextul uh, priorităților pentru coeziune teritorială, trebuie să perfecționăm uh, criteriile pentru implementarea uh, Cartei de la Leipzig. Trebuie să ne axăm și pe schimbările climatice și pe integrare. Aș dori să vorbesc despre strategia de la Marea Baltică. Pentru Suedia, acest proiect reprezintă o adevărată prioritate. Suntem convinși de faptul că o strategie transfrontalieră este o condiție sine qua non pentru a ne permite să abordăm uh, um, provocări precum criza financiară, uh, resursele energetice și uh, resursele marine. Propunerea pentru această strategie are ca scop ocrotirea mediului în Marea Baltică, dar și sporirea competitivității în regiune. Intenționăm să consolidăm uh, piața internă prin această strategie, să sporim investițiile în infrastructură, să ne asigurăm că regiunea Baltică se apropie uh, din punct de vedere fizic de restul Uniunii Europene, dar și să investim în cercetare, dezvoltare și inovare. De asemenea, intenționăm să investim și în uh, dezvoltarea durabilă. Această strategie nu necesită alocarea de noi fonduri europene, din contră. Această strategie se bazează pe, pornește de la ideea de a folosi în mod mai uh, eficient programele printr-o cooperare mai uh, adâncită și prin noi forme de cooperare. Ne dorim ca resursele europene să fie eficient coordonate, astfel încât să obținem cât mai mult din resursele existente am uh, fost informată că strategia baltică va fi discutată la uh, comisia dumneavoastră la începutul octombrie, lunii octombrie. Vom, uh, noi, președinția suedeză, vom urmări această dezbatere cu mare atenție și sperăm să putem include sugestiile dumneavoastră în activitatea noastră. Salut orice dezbatere pe teme macro-regionale M-am uh, referit la provocările precum globalizarea, schimbările climatice, energie și schimbările demografi demografice. Și putem uh, să observăm în acest context că fondurile structurale sunt folosite pentru a uh, aborda aceste provocări de, la care mă refeream. E important ca investițiile din viitor să fie legate de coeziunea economică și socială și întotdeauna avem o prioritate, un scop respectiv creșterea economică durabilă pe viitor. Aș dori să vă vorbesc despre eforturile de a construi o economie eco-eficientă. Cred că e foarte important, dar și posibil în același timp să combinăm uh, obiectivele economice cu durabilitatea ecologică și putem folosi astfel mai bine sursele regenerabile, putem spori uh, eficiența energetică, dar putem și uh, uh, avea dezvoltări tehnologice care să ne ajută să ne creștem competitivitatea. De asemenea, putem astfel reduce amprenta ecologică observăm că 30% din bugetul european pentru politica de coeziune este investit în economia verde, în economia ecologică și trebuie să continuăm cu această uh, abordare și după 2013. Tranziția înspre o ecoeconomie este o prioritate foarte importantă pentru președinția suedeză. Trebuie să facem uh, legătura și cu uh, obiectivele de la uh, Lisabona în uh, multe dintre regiunile dumneavoastră această tranziție deja s-a făcut. Când mă întâlnesc cu oamenii de afaceri, cu reprezentanții industriei, uh, îmi dau seama că și-au, ei și-au dat seama că dacă profită de această ocazie pe care o reprezintă tranziția spre o economie ecologică, atunci avantajul competitiv uh, și aceasta pe lungă durată poate fi imens. Uniunea are o ocazie unică de a uh, juca un rol de prim rol în acest domeniu și de aceea președinția suedeză dorește să transmită un important, foarte important, în legătură cu cât de important este să transformăm Europa într-o economie ecologică, într-o economie verde. Avem multe instrumente, politica de transport, politica agricolă, politica de inovare, politica de coeziune, toate aceste politici europene sunt exemple reușite despre modul în care putem reuși această tranziție a economiei europene înspre o economie ecologică. În încheiere, aș dori să spun că Dumneavoastră, deputații de la Comisia Regii, dar și Parlamentul European, aveți un rol foarte important pentru a uh, configura viitorul Europei în, în totalitatea sa și aș dori să vă asigur că acum, uh, când criza este la apogeu, mulți cetățeni au nevoie de leadership-ul dumneavoastră, leadership-ul politic, capacitatea de a conduce este foarte importantă pentru a consolida Europa, pentru a crea noi locuri de muncă, pentru a construi securitatea și pentru a uh, genera vise pentru cetățenii europeni. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră. Știu că ideile dumneavoastră sunt foarte interesante. Uh, veți putea să ne dați exemple interesante din țara dumneavoastră. Sper că împreună să ajutăm Europa să depășească această criză și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru eventuale întrebări și sunt gata să ascult și opiniile dumneavoastră pentru a principalei raport a președinției. Vă mulțumesc! Dori să vă mulțumesc pentru această introducere care ne arată că preocuparea dumneavoastră vizează politica de coeziune și care coincide cu uh, ceea ce va trebui noi să facem în lunile următoare, noi, Comisiile Parlamentului European. Vorbeați foarte mult despre, ați vorbit foarte mult despre politica de coeziune teritorială și vorbiți și despre Eco-Lisabona, prioritățile ecologice. Uh, aș dori acum să deschid dezbaterea. Doamna ministru v-a spus că salută atât întrebări cât și eventuale observații, sugestii pe care doriți să îi le supuneți atenției. Deci doresc acum să deschid uh, dezbaterea. Vom începe cu Constanța Crel, dacă e gata, apoi Ian Olbrich și apoi uh, dom domnul Vlasac. Ganz vielen Dank, uh, Frau Ministerin. Um, es hat mich sehr gefreut, äh, dass... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna ministru Mă bucur foarte mult că acordați atât de multă importanță strategiei baltice și progresului acestei strategii în cadrul președinției suedeze, pentru că aici intră și relațiile cu Rusia, care joacă un rol foarte important la ora actuală. Aș dori să ne spuneți mai multe despre uh, acest lucru și legătura cu țările terțe, vecinii noștri, bineînțeles. În al doilea rând, din păcate, anul acesta, vara aceasta, au avut loc incendii de pădure groaznice, despre care am discutat ieri eh, la comisie. Și de fiecare dată când se întâmplă acest lucru, eu îmi spun, Consiliul trebuie să deblocheze fondul de solidaritate. Președinția suedeză va, eh, va încerca să dea un impuls eh, acestei chestiuni Parlamentul uh, a cerut simplificarea deblocării Fondului de Solidaritate pentru a putea lua măsuri mult mai rapid și cu mai multă flexibilitate în momentul în care avem de-a face cu catastrofe naturale pe teritoriul Uniunii Europene. În al, doilea, în al treilea rând, îmi închipui că strategia baltică face parte din uh, uh, coeziunea teritorială. Aș dori să-mi spuneți câteva cuvinte, dacă se poate, despre modul în care percepeți dumneavoastră progresul coeziunii teritoriale. Comisia a dat o carte verde, iar Parlamentul urmărește îndeaproape evoluțiile din acest domeniu. Aș dori să știu care este și părerea dumneavoastră. Doamna președinte, haide să grupăm întrebările, răspunsurile la întrebări. Ian Olbrich are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă ministru. Eu um, vorbesc în calitate de coordonator uh, al grupului PPE din Parlamentul European și aș dori să uh, vă adresez o întrebare. Ascultând uh, care este poziția președinției suedeze, am înțeles că părerile țărilor membre diferă în, în ceea ce privește definiția politicii de coeziune. Elementele scoase în evidență sunt uh, diverse, diferite. Ați vorbit de aspectul Lisabona al politicii de coeziune, dumneavoastră, doamnă ministru, care are ca scop promovarea inovării. Dar um, aici se pune accent pe regiunile mai bogate, mai dezvoltate. Eu uh, cred că politica de coeziune trebuie să refere la egalitate de șanse, la posibilitatea de, de a, la a da posibilitatea unor regiuni de a le ajunge pe altele din urmă. Eu știu că Suedia pe viitor dorește să pună mai mult accent pe al doilea obiectiv al politicii de coeziune. Aici e loc de convergență. S-a făcut referire la mai multe direcții. Aș dori să vă întreb dacă am putea să ne așteptăm ca președinția suedeză să obțină progres în ceea ce privește procesul de simplificare, pentru că este foarte important să consolidăm politica de coeziune pentru ca toate regiunile să aibă de câștigat de pe urma ei și nu doar anumite regiuni. În ceea ce privește Consiliul, noi privim informații informale privind existența unor controverse în cadrul Consiliului privind această chestiune a simplificării regulamentelor. În lumina crizei actuale cu care ne confruntăm, aș dori uh, să vă rog, doamnă ministru, să-mi spuneți care este atmosfera la Consiliu în ceea ce privește schimbările, posibilitatea operării unor schimbări asupra regulamentului, pentru că aceste schimbări s-ar putea să afecteze Fondul Social European. Doamna președinte, domnul Blasa, care cuvântul după care doamna ministru va răspunde. Mulțumesc, doamnă ministru. Mă bucur foarte mult că putem să facem schimb de experiență, schimb de păreri privind președinția dumneavoastră. Mă bucură în egală măsură cooperarea extraordinară între Cehia, Franța și Suedia în momentul în care aceste trei țări planificau programul pe termen lung. Mă bucură faptul că s-au implicat și municipalitățile locale, pentru că, după cum știți, Asociația Municipalităților și-a stabilit și ea prioritățile pe termen lung v-ați referit și dumneavoastră la rolul important pe care îl joacă municipalitățile, orașele și satele în procesul decizionar. Iată de ce aș dori să vă întreb cum doriți să îmbunătățiți abordarea integrată a acestor strategii, în aceste strategii, fiindcă am putea astfel să folosim fondurile în mod mai eficient. A doua întrebare se referă la strategii regionale. V-ați referit la priorități în aceste domenii, despre prioritățile din regiunea Baltică. Care este părerea dumneavoastră despre strategii regionale similare, cum ar fi pentru, uh, pentru zona Dunării? Oare nu se vor suprapune cu această politică de coeziune? Vă mulțumesc. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Acum o rog pe doamna ministru să răspundă la aceste întrebări. Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații și întrebări. Încep cu strategia baltică, care a apărut în ultimele, în ultima întrebare, în ultimele întrebări adresate. Ar fi foarte bine să vedem cum putem folosi aceste instrumente transfrontaliere pentru o mai bună cooperare. Aștept cu nerăbdare să începem activitatea, fiindcă toată lumea se concentrează pe uh, obiectivul unei mai bune cooperări. În momentul în care se dis- discutăm cu partenerii noștri, și, mm, se dă dovadă că această cooperare trebuie să fie deschisă și nu din potrivă. Acum au loc discuții privind proiecte specifice cu țări terțe, ceea ce este foarte bine și foarte important. În egală măsură, consider că este important ca în momentul în care vorbim despre regiunea Baltică sau regiunea Dunării, este, trebuie să identificăm uh, punctele noastre de cooperare și să discutăm, să le discutăm. E nevoie ca încă de la început și mai ales la început să ne concentrăm asupra domeniilor prioritare importante. Iată de ce avem nevoie de o discuție foarte amplă și de un parteneriat la fel de amplu. Vă pot spune că guvernul suedez a implicat foarte multe uh, departamente guvernamentale, foarte multe părți ale societății noastre în cadrul cooperării baltice și vom repartiza răspunderea între diverse autorități și departamente guvernamentale pentru a putea uh, trage la răspundere, răspundere toate, uh, toate părțile implicate mai târziu când va fi nevoie. Astfel încât cred că uh, această cooperare este binevenită. Mă bucur că se pune la punct acum. Și nu este vorba doar de politica de coeziune, nu doar în ceea ce privește această politică, încercăm să facem o legătură între țările baltice. Ei am fost la Comisia ITRE și discutam despre um, cum putem face legătura între Suedia, Finlanda și țările baltice în ceea ce privește energia. Și asta printr-o nouă rețea electrică vom vedea cum putem conecta aceste țări în mai multe feluri. În momentul în care avem rezultate și nu doar probleme, lucrurile se îmbunătățesc, bineînțeles. În ceea ce privește fondul de solidaritate, ne pare rău, bineînțeles, că procedurile durează atât de mult. Noi dorim să folosim cât mai mult și în mod cât mai eficient aceste fonduri. Sunt de părere că uh, președinția noastră și altele vor trebui să se ocupe foarte mult de această chestiune. Și cum am spus în introducere, dacă sunteți de partea cealaltă uh, a gardului, să spunem așa, beneficiar al sprijinului, știți cât, știi cât de important este ca aceste lucruri să meargă strună astfel încât, uh, la nivel național și european, trebuie să găsim o posibilitate de a simplifica fondurile pentru a funcționa mai bine. În ceea ce privește cooperarea teritorială, doresc să vă spun că uh, discuțiile de la Chiruna uh, vor fi foarte interesante, căci vom vedea cum putem spori cooperarea teritorială. Și aici avem valoarea adăugată. Dacă ne gândim la faptul că regiunile Europei diferă, uh, Trebuie să ne dăm seama că împreună suntem mai puternici, iar din experiența mea am înțeles că în momentul în care identifici punctele forte și punctele slabe ale regiunii tale, poți, poți vedea cum, uh, ce posibilități de cooperare cu alte regiuni există și atunci uh, acest lucru înseamnă prosperitate pentru, to- pentru toată lumea. Experiența noastră în Suedia. Noi am uh, folosit politica de coeziune și diversele parteneriate pe care le avem la ora actuală pentru a face tot ce ne stă în putință pentru a ajuta pe cei care și-au pierdut locul de muncă, de pildă. Și pentru a încerca să-i ajutăm într-un mod activ. Sunt de părere că uh, aceste strategii pe care le-am, uh, organi- pe care le-am pus la punct și au dovedit eficiența până acum. Trebuie însă ca aceste structuri, aceste fonduri să funcționeze mai bine și să fie mai puțină birocrație. În ceea ce privește viitorul politicii de coeziune, vreau să vă spun că înțeleg că uh, statele membre văd acest viitor diferit. Bineînțeles, punctul de vedere diferă și de la un partid la altul. Dar noi trebuie să găsim o politică comună asupra căreia toate cele 27 de state membre să uh, cadă la acord, la un acord. Vom vedea că pe viitor trebuie să avem o politică de coeziune activă, iar eficientizând aceste politici și legându-le de, strate- de obiectivele strategiei de la Lisabona, putem să le sporim eficiența. Cele mai slabe, cele mai um, fragile regiuni vor avea nevoie de cele mai multe fonduri pe viitor. Iar țări ca Suedia își vor putea folosi resursele naționale pentru a-și consolida propriile regiuni. Dar, bineînțeles, aceasta este o discuție binevenită și cu cât uh, politica de coeziune va, de, va deveni mai eficientă, cu cât îi dăm structuri mai Uh, puternice și cu cât o legăm mai mult cu alte strategii, creând o economie uh, ecoeficientă, cu cât facem acest lucru, cu atât aceste fonduri vor fi mai folositoare și vor fi folosite pentru a identifica priorități ale politicii de coeziune. La Consiliu, dacă există neînțelegeri privind simplificarea regulamentului, nu suntem chiar la cuțite, dar fiecare are propria lui părere și propriile lui Uh, sugestii, dar trebuie să trecem mai departe de la sugestii la decizii, iar câteodată uh, avem uh, tendința de mm, a scoate în evidență modelul țării proprii. Deci, într-adevăr, la Consiliu, la Consiliu încercăm să găsim o metodă de simplificare a regulamentelor iar acum încercăm să grăbim lucrurile cât se poate, să registrăm cât mai mult progres pentru a obține rezultate. Voi avea nevoie însă și de ajutorul dumneavoastră, de părerile dumneavoastră la Consiliu și despre cum considerați dumneavoastră că putem simplifica cel mai bine aceste proceduri. În ceea ce privește orașele, ah, municipalitățile și cum putem coopera mai bine cu ele. Eu cred că trebuie să implicăm cât mai multe persoane, iar experiența mea practică de, pe, de din de cealaltă parte este că sunt foarte multe persoane la nivelul uh, municipalităților care vor să se implice, dar deocamdată sunt excluse din, acest, uh, din această cooperare. Iar principala provocare pentru noi toți este ca grupurile de dezvoltare locală, uh, micile afaceri, organizațiile de femei, trebuie să implicăm toate aceste grupuri în discuții. Trebuie să le aducem la masa discuțiilor. Iar noi, Uh, ca făuritor de politici, trebuie să ne, trebuie să ne asigurăm că le dăm acestor persoane ocazia de a-și spune punctul de vedere, de a-și aduce contribuția, pentru că așa a, um, avem în discuțiile noastre idei concrete și foarte bune, astfel încât, cum spuneam, un parteneriat foarte larg este soluția. În momentul în care vorbim despre uh, ocaziile de afaceri ale companiilor, uh, Companiile mai mici nu participă deocamdată la aceste discuții și dacă dorim să sporim creșterea, dacă dorim uh, să facem acest lucru pe viitor, atunci trebuie să înțelegem cu adevărat de ce avem nevoie pentru uh, a stimula um, uh, antreprenoriatul pentru a spori includerea, includerea acestor persoane în, în acest proces. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, politica de coeziune până acum și-a adus o contribuție semnificativă la stabilizarea re regiunilor mai puțin dezvoltate din Europa și le-a ajutat să se dezvolte mai mult. Acum se pun două mari probleme. În primul rând, cum poate fi evaluată această politică de coeziune europeană? Cum se pot măsura rezultatele sale? Iar a doua, în, în contextul crizei economice, se pune problema faptului că până că există regiuni care au avut structuri foarte bune până acum, o situație bună, dar lucrurile se schimbă acum și s-ar putea să devină regiuni care au nevoie de ajutor. Întrebarea mea este care este poziția președinției suedeze în ceea ce privește o evaluare eficientă a politicii de coeziune. Iar, în al doilea rând, vreau să vă întreb dacă considerați că ceea ce am descris eu aici se întâmplă într-adevăr și că regiuni mai puternice, mai bogate, sunt și ele afectate de criză și s-ar putea să uh, devină regiuni care au nevoie de ajutor și de fonduri europene. V-ați referit la o chestiune importantă, este vorba de grăbirea plăților prin uh, acordarea unor plăți temporare de 100%. Acum se discută o schimbare a regulamentului în acest sens. Aș dori să vă întreb dacă această măsură este destul de, de țintită, pentru că știm foarte bine că statele membre, în momentul în care este vorba de cofinanțare, statele membre pot uh, folosi, se pot folosi de uh, facilitățile de credit uh, se pare că acum obținerea creditului a fost îngreunată. Nu cred că toate statele membre vor accepta uh, această finanțare de 100%. Cred că există și alte modalități de finanțare. Mulțumesc. Domnul Alfonsi are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, vorbesc în numele Uh, verzilor în Parlamentul European. Doamnă ministru, vă mulțumesc uh, pentru prezentarea dumneavoastră foarte folositoare în nenumărate rânduri, mai ales uh, pentru faptul că v-ați exprimat, ați exprimat importanța unor anumite culturi. Eu provin din Corsica și uh, Uh, aici, la Parlamentul European, uh, dorim ca fiecare cultură să își primească justa evaluare în, în acest cadru plin de diversitate. Pe de altă parte, v-ați ați vorbit și despre dezvoltarea și necesitatea de a ajuta dezvoltarea regiunilor mai uh, slab dezvoltate prin cooperarea cu teritoriile la nivel transfrontalier. Ați dat exemplul strategiei baltice și ați vorbit despre uh, modul în care uh, aceste spații care sunt uh, ba bazine ecologice și istorice trebuie să fie abordate într-un mod al cooperării. Uh, aici avem și exemplul uh, zonei mediteranene, iar exemplele se vor îmbogăți. Eu am văzut în Corsica cât de, cât de, cât de neglijate sunt aceste schimburi la nivel politic. Este vorba de, uh, din, din păcate, între uh, Corsica și uh, Sardinia, în momentul în care se termină sezonul turistic, legăturile aproape că se termină și nu avem cum să, să, le, să le consolidăm. Avem nevoie de ajutor financiar. Iată, vă întreb care este părerea dumneavoastră? Vă veți angaja să aduceți reforme în profunzime pentru ca aceste legături între Uh, popoarele dintre aceeași zonă să se consolideze. Mulțumesc, uh, domnul Goodmans. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă ministru. Aș dori să vă întreb, în primul rând, care sunt prioritățile dumneavoastră, schimbările climatice și politica de coeziune. Subiecte clasice politi- prioritatea noastră combaterea uh, combaterea schimbărilor climatice și politica de coeziune sunt uh, uh, foarte importante pentru dumneavoastră, dar există o vreo legătură între ele, vreau să vă întreb. Iar, în al doilea rând, o întrebare mai provocatoare. S-a pus o întrebare despre uh, atmosfera din Consiliu. Am și o oarecare experiență și trebuie să vă spun că în situație de criză, în momentul în care uh, regiunile se luptă să pună capăt șomajului și încearcă să investească în infrastructură. Bine, infrastructura. Um, uh, sunt probleme de infrastructură în toate regiunile, dar, este, dar există o concurență între regiuni pentru a îmbunătăți infrastructura și pentru a păstra locurile de muncă. S-ar putea uh, s-ar putea ca această problemă a alocării uh, fondurilor pentru infrastructură să se agraveze odată în acest context de criză. Care este părerea dumneavoastră, doamna președinte? Rica Manner este... Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da. Bun. Uh, mai avem un vorbitor. Dau acum cuvântul domnule ministru și după aceea mai luăm ultimele două întrebări, pentru că altfel va fi prea mult de răspuns. Eh, Mulțumesc tuturor pentru aceste comentarii. În ceea ce privește politica de coeziune și modul în care aceasta poate fi evaluată, cred că este clar că trebuie să evaluăm această politică. Dacă vrem să o păstrăm, dacă vrem să o menținem, trebuie ca aceasta să fie bine monitorizată, să fie evaluată, să vedem care sunt rezultatele ei. De asemenea, este important să ținem seama de această politică de coeziune în raport cu celelalte strategii care există în Uniunea Europeană. Trebuie să ne fixăm obiective prin anumite programe și toate aceste obiective și programe să, să, să, sunt urmate de consecințe bugetare. Deci trebuie să știm ce anume a funcționat și ce anume nu a funcționat. De asemenea, trebuie să vedem ce se poate face la nivel european sau la nivel național, regional, local. Pentru că nu putem să rezolvăm totul doar prin intermediul politicii de coeziune. Acum, în ceea ce privește noile regiuni, Deocamdată, ceea ce pot să vă spun este că va trebui să facem o evaluare pentru perioada care tocmai Uh, s-a scurs. Uh, bineînțeles, putem lucra pe, uh, în temeiul regulamentelor care există deja, dar aș spune că în această privință este important să înțelegem că politica de coeziune nu este decât o parte a politicilor europene comune. Există planul de redresare economică, planurile de investiții la nivel național, planurile uh, specifice pentru anumite sectoare de activitate la nivel național și de aceea este foarte important ca acest sistem pe ansamblu să funcționeze. Rolul politicii de coeziune nu este unul uh, în contradicție sau în com- concurență cu celelalte uh, politici. Toate aceste politici se întăresc unele pe altele, mai ales în vremuri atât de dificile. În ceea ce privește plățile, într-adevăr, este adevărat că aceste plăți trebuie să fie accelerate. Există o discuție în curs acum în ceea ce privește cofinanțarea. Dacă vrem să avem un proiect care să fie finanțat, cred că mai întâi, aș spune eu, din principiu, ar trebui să fim capabili să asigurăm niște fonduri, pentru că doar astfel ne vom putea asuma responsabilitatea acelui proiect. Bineînțeles, statele membre au dificultăți, însă mie mi se pare că e un principiu important. În fond și la urma urmei, e vorba de banii contribuabililor și când folosim banii contribuabililor europeni, trebuie să dăm dovadă și de investiție personală, de bunăvoință. După cum v-am spus, există discuții pe această temă a cofinanțării. Lucrurile încă nu sunt uh, decise, uh, însă există convergențe de puncte de vedere în sânul Consiliului. Pentru a răspunde la întrebarea domnului Alfonsi, după părerea mea, trebuie să protejăm diversitatea culturală europeană și coeziunea teritorială este una din metodele cele mai bune pentru a păstra acest specific regional. Iar motivul pentru care am lansat această inițiativă a strategiei baltice este tocmai pe faptul că existau foarte mulți oameni în anumite regiuni care s-ar fi putut mobiliza împreună și am dorit să arătăm că se poate coopera, că se poate conlucra și sper din tot sufletul că prin intermediul acestui tip de strategii vom putea să constituim anumite modele demne de urmat. Eu am avut ocazia să merg vara aceasta la Milano și am avut discuții acolo și am fost impresionată de munca ce este depusă uh, și în zona Mediteranei, tocmai pentru a întări uh, această regiune. După părerea mea, trebuie să încercăm diferite metode de lucru. Trebuie să învățăm unii de la alții. Iar în ceea ce privește uh, politica de mediu și legătura care există între aceasta și politica de coeziune, eu m-aș întreba, există oare vreo opunere, vreo contradicție între ambele politici? Nu, chiar din potrivă. Din punctul nostru de vedere, din punct de vedere al Suediei, acum, tocmai acum este momentul ideal, momentul în care se pierd locuri de muncă, momentul în care traversăm o criză, acum este momentul potrivit să propunem o nouă viziune pentru Europa cum anume vom crea noi locuri de muncă. Care sunt pentru Europa posibilitățile de a fi printre primii? E bine, cred eu că unul dintre domeniile în care putem acționa este acesta al schimbărilor climatice și luptei împotriva lor. Și cred că aici putem interveni prin noi resurse energetice, prin noi moduri de transport, prin noi tehnologii uh, de informare care pot fi utilizate mai eficient, prin noi servicii pe care să le propunem Există foarte multe lucruri ce pot fi făcute în acest sens. Și nu trebuie să te mulțumești cu locul 2. Trebuie să încerci întotdeauna să fii pe locul 1. Cel puțin asta este speranța noastră pentru Europa și cred că avem condițiile necesare pentru a realiza acest lucru. Din contactele pe care le-am avut cu reprezentanți din China, din Statele Unite, constat un lucru și ei investesc enorm în aceste domenii și am spus deja ieri în Comisia pentru Industrie acest lucru. Ceea ce mă neliniștește pe mine este faptul că în timp ce noi ne-am așezat pe scaun și discutăm de programe, de obiective, etc., ei investesc, investesc real și se, am senzația că suntem oarecum în urmă, cel puțin din acest punct de vedere al investițiilor. De aceea este important ca Europa să-și răia primul loc în ceea ce privește reducerea gazelor cu efect de seră pentru dezvoltare durabilă, pentru noi energii în domeniul industrial, dezvoltarea întreprinderilor, inovare, cercetare, crearea a noi locuri de muncă. Și cred că în lumina acestor elemente, vedem că nu există niciun fel de contradicție între uh, politica de mediu și politica de coeziune. De aceea vorbim de o economie ecoeficientă. E o nouă noțiune, un nou concept care îmbină toate aceste ambiții și, în acest sens, politica de coeziune poate îndeplini un rol major pentru a obține rezultate. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte, recomandă doamna Rica Maner. Mulțumesc, doamna ministru, pentru ambițiile și viziunea pe care tocmai ne-ați prezentat aici. Uh, este foarte important că în funcția dumneavoastră de uh, președinte în exercițiu a Consiliului uh, să puneți accentul pe perioada pe care o traversăm. Foarte multe întrebări v-au fost adresate, însă, dacă îmi permiteți, eu m-aș referi din nou la strategia baltică și legătura pe care aceasta o are uh, Uh, cu celelalte strategii. E o strategie importantă, cu o semnificație deosebită pentru această regiune. Și ca să fii capabil să o legi cu chestiunile europene în general, de asemenea, iată un element important. Trebuie să vedem cum anume statele din regiunea Baltică se descurcă. Și nu cred că este o chestiune care privește doar uh, uh, anumite municipalități, anumite localități din acea regiune. Cred că toată lumea poate avea de profitat de pe urma unei astfel de strategii, de pe urma unei astfel politici, în așa fel încât fiecare să învețe să-și promoveze propria sa politică regională și propria sa strategie Cum anume Uniunea Europeană și președinția suedeză va implica alte orașe, în afară de cele care se află pe coastă? Cum anume vor găsi o legătură uh, cu această strategie baltică? Pentru că este foarte important să găsim această legătură, să avem un cadru larg pentru a desfășura această muncă strategică. Mulțumesc, spune doamna președinte, acum domnul Zeber. Mulțumesc, doamna președinte. ni s-a părut foarte interesant să ascultăm pe doamna ministru, pentru că ea a evocat chestiunea economiei ecologice. Dar mai avem o problemă, o problemă, și anume prețul uh, um, energiei regenerabile. Această structură de preț care există pe piață, producția de energie solară, eoliană, deocamdată costă destul de scump. Ce aș fi vrut să știu ce anume prevede președinția Consiliului în acest sens. Doriți să interveniți uh, asupra prețurilor pentru a încuraja economia ecologică sau veți lăsa piața să fie cea care decide? Doriți să lansați anumite proiecte pilot? Totul va depinde de evoluția prețului la gaz și petrol. O a doua întrebare. De multe ori se critică programele europene, se critică birocrația, ați evocat acest lucru. Dar în sânul Consiliului, în ce stadiu se află dezbaterile cu privire la de- birocrație? Și a, mă refer aici la controlele extrem de stricte care sunt executate pe parcursul desfășurării anumitor programe. Există oare idei și sugestii în ceea ce privește repartizarea fondurilor? Un al treilea domeniu care sunt indicatorii care sunt acum analizați la Consiliu pentru a defini uh, regiunile ce au nevoie de finanțare. Indicatori precum uh, șomajul, nivelul de șomaj, venitul pe cap de locuitor. Care sunt acești indicatori? Vă mulțumesc! Ultimul orator, domnul Matula. Doamnă ministru, doamnă președinte, stimați colegi, mulțumesc pentru prezentarea făcută pentru aprecierile dumneavoastră și vreau doar o întrebare timpul este înaintat scurtă o problemă scurtă să o ridic vin din românia din zona de vest a româniei și aduc un semnal și din partea întreprinderilor mici și chiar mari privind procedurile de simplificare a accesării fondurilor europene. am mai multe exemple în care companii chiar multinaționale, au depus proiecte pentru înființarea de noi locuri de muncă, sigur cu fonduri europene. Un exemplu concret, 1700 de noi locuri de muncă ce se doresc înființate la o singură companie în perioadă de criză și chiar din pături defavorizate social. Semnalul pe care îl aduc este că aceste companii cer într-adevăr pe criză, când este vorba de înființare de locuri de muncă, procedurile să fie mult, mult simplificate. Planul de afaceri al dânșilor, dacă nu se mișcă foarte repede, sigur, ei renunță la aceste fonduri și se descurcă pe cont propriu. Deci, repet, rugămintea ca acolo unde este vorba de înființare de noi locuri de muncă într adevăr să se acorde o atenție deosebită și în cadrul consiliului la procedurile respective. Vă mulțumesc. Oh, Stimați colegi, am mai înțeles că mai dorește cineva să ia cuvântul pentru ultima întrebare, poate. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Eu vin dintr-una din țările care se află la țărmul Mării Baltice și mă bucur de faptul că strategia dumneavoastră pentru Marea Baltică reprezintă o prioritate pentru dumneavoastră. La Strasburg, data trecută, mulți colegi și-au pus o întrebare. Ei uh, au spus că această strategie pentru Marea Baltică este o adevărată prioritate, însă că ea nu are resurse financiare aferente. Ați putea să ne asigurați că în bugetul uh, următor vor fi alocate suficiente resurse pentru această strategie pentru Marea Baltică, pentru că fără resurse această strategie ar putea rămâne doar de domeniul imaginarului a doua întrebare. Eu sunt estoniană. Uh, țara mea este cea mai mică dintre țările baltice. Ați vorbit foarte mult despre cooperare și despre dezvoltare. Însă, ce, puteți, uh, ce mesaj puteți transmite Estoniei? Populația noastră este de 1,3 milioane de locuitori și 50% uh, și 15% îmi cer scuze uh, Uh, sunt în șomaj. Aveți vreo strategie, vreo propunere concretă pentru un stat ca al meu? Din câte am înțeles, am uh, terminat cu întrebările și deci aș dori să vă rog, uh, doamnă ministru, să dați răspunsul la aceste întrebări. Vă mulțumesc încă o dată. Mă bucur de faptul că mulți dintre dumneavoastră ați pus întrebări în legătură cu Marea Baltică, cu strategia pentru Marea Baltică și constat că uh, vă exprimați astfel interesul în dorința de a coopera împreună. S-a spus că e o evoluție strategică de pe urma căreia putem cu toții să tragem foloase. Uh, am fost întrebată cum am putea să implicăm și celelalte părți din țările implicate, nu doar regiunile și orașele de pe coastă în această strategie. Însă aici trebuie să intervină guvernele, pentru că, într-adevăr, strategia pentru Marea Baltică nu se referă doar la regiunile de coastă, ci pentru statele respective. Deci, guvernele naționale, organizațiile naționale trebuie să se asigure că implică și, implică și celelalte regiuni din țările, din statele baltice. Mă bucur că ați pus aceste întrebări și aș dori să vă dau punctul meu de vedere personal uh, în acest domeniu. Conform experienței mele, aș putea să vă spun că e important ca întreaga regiune să fie implicată. Trebuie să ne asigurăm de acest lucru. Pentru a răspunde ultimii întrebări care mi-a fost pusă, dacă ținem cont de ce se întâmplă în această zonă, deocamdată în această zonă, strategia pentru Marea Baltică nu vizează uh, crearea unei noi linii bugetare. Nu noi dorim să folosim mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a le eficientiza. Întrebarea este cum putem implica mai mulți oameni care doresc să creeze inovație și să lanseze noi afaceri pentru a crea locuri de muncă. Noi ne-am dorit să există cooperare între state încât uh, oportunitățile de afaceri uh, să fie mai mari pentru a le permite acestor uh, țări și afacerilor lor să ajungă pe piața unică cooperarea pe care am avut-o noi între Suedia și celelalte Uh, state baltice este foarte importantă și aici vorbesc în calitatea mea de ministra întreprinderilor și energiei. Însă cred că putem permite afacerilor să ajungă pe o piață mai mare. Ieri am avut o dezbatere la Comisia ITRE în legătură cu simplificarea regulilor. Iar Consiliul de Competitivitate de concurență analizează îndeaproape asupra această problemă, însă, într-adevăr, trebuie să reducem povara administrativă. E rolul nostru tuturor să permitem întreprinderilor să crească, să înflorească. Domnul Zeber a vorbit despre energiile regenerabile, uh, energia solară, eoliană, cum putem uh, acorda uh, stimulente în ce privește prețurile. Dacă dorim să avem aceste noi modele de energie durabilă, în faza de început ar trebui să avem mai multe stimulente pentru a încuraja producerea astfel, de astfel de tehnologii energetice. Am aplicat astfel de modele în Europa, de exemplu în Suedia am folosit un sistem bazat pe piață care considerăm că funcționează foarte bine pentru promovarea surselor regenerabile. Primești mai multă energie din banii investiți și uh, piața știe mai bine cum funcționează sistemul pe termen lung. Însă alte țări au sistemul bazat pe stimulente stimulente și aceste state consideră că acest sistem funcționează bine de asemenea. Deci e important să stimulăm, să încurajăm aceste forme de energie la început, însă să nu le uh, sprijinim uh, pe termen lung. Eu însă sunt optimistă atunci când se pune problema uh, surselor regenerabile. Aș dori să iau exemplul energiei eoliene. În unele state membre, Germania, Danemarca, Suedia, această energie funcționează foarte bine. Ajunge, suntem în prima linie. Lucrurile s-au uh, schimbat. Dacă ne gândim la ultimile două decenii, lucrurile au evoluat foarte mult. Pologia, uh, energia solară, energia eoliană sunt două energii care au funcționat foarte bine. Uh, putem, cererea va fi foarte mare pe piață. Noi putem nu numai să ocrotim mediul înconjurător, ci să creăm și o ramură industrială care va fi foarte utilă în Europa pentru a crea locuri de muncă și de aceea e foarte important. Un alt mod de a sprijini economiile noastre îl reprezintă cercetarea, dezvoltarea, inovația. Avem programe la nivel european, investim în plan, aceste planuri de redresare economică, Uh, încurajăm și eficiența energetică și așa mai departe. Deci, așa cum spuneam, cred că e foarte important să folosim instrumentele pe care le avem la această dispoziție pentru a merge în această direcție. Aș putea să vă dau exemplul suedez. Multe întreprinderi locale și multe municipalități se unesc în aceste parteneriate de cooperare pentru sursele regenerabile. Și ne dăm seama că ce funcționează la nivel uh, local merge cel mai bine. Uh, multe uh, comunități trec la sursele regenerabile pentru a trece la măsurile de control a proiectelor. Trebuie să ajungem la un echilibru, pentru că, pe de o parte, folosim banii contribuabililor, deci trebuie să controlăm foarte bine utilizarea lor, însă trebuie să ne asigurăm că simplificăm acest lucru, mai ales în ce privește gestionarea proiectelor și la nivel național. Câteodată Uniunea Europeană este uh, condamnată atunci, chiar atunci când problemele intervin la nivel local și regional. Eu, uh, în calitate de ministru suedez, trebuie să mă asigur că proiectele care funcționează în uh, Suedia uh, sunt bine derulate, dar cred că și la nivel european avem această răspundere, să simplificăm uh, fluxurile, cash flow-urile, pentru că, așa cum spunea cineva, E foarte important că aceste resurse pe care le-am țintit ajung cu adevărat la cetățeni. În ce privește subvențiile de stat, câteva cuvinte. Știți că am discutat foarte mult despre industria producătoare de automobile în anul uh, trecut și subvențiile acordate acestei industrii. Cred că este foarte important să avem un echilibru între un tip de sprijin care s-ar putea în mod periculos transforma în uh, sprijin pe termen lung și să pericliteze concurența am uh, uh, sprijinit în trecut concurența și comerțul liber, concurența între întreprinderi, dar poate pe termen scurt ar trebui să acordăm sprijin, iar industria producătoare de mașini trebuie să înțeleagă că dorim să revenim la concurență și să renunțăm la uh, sprijin, la subvenții. Și aici uh, guvernele intervin. Cred că am răspuns la întrebările care mi-au fost adresate aș dori în încheiere, nu știu dacă mai sunt întrebări suplimentare. Încă o dată, aș dori să vă spun că pun mare preț pe implicarea dumneavoastră. Și având în vedere timpurile de restriște pe care le traversăm, cred că este foarte important pentru noi toți să dovedim că Uniunea Europeană a făcut foarte multe pentru a combate criza, însă nu trebuie să ne culcăm pe lauri, trebuie să ne îmbunătățim metodele, instrumentele. Cred că avem uh, foarte multe abilități, multe competențe în Europa. Uniunea, uh, președinția suedeză folosește foarte bine aceste instrumente. Uh, mă bucur de această primă dezbatere pe care am avut-o astăzi. Dacă nu voi putea tot timpul să asist la ședințele reuniunii la comisiei dumneavoastră, uh, reprezentantul meu mă va, uh, va, va, va, va avea contacte directe cu dumneavoastră, domnul Hegland. Vă mulțumesc pentru ideile dumneavoastră foarte interesante, pentru sugestii și aștept cu nerăbdare o cooperare fructuoasă. Mulțumesc, doamnă ministru. Cred că vorbesc în numele tuturor membrilor comisiei noastre în momentul în care spun că apreciem foarte mult angajamentul dumneavoastră agendei politice foarte ambițioase pentru președinția suedeză. Așa cum ați spus la început, dumneavoastră vă ocupați de, de, de foarte multe domenii în calitate de ministru, ceea ce vă dă posibilitatea de a înțelege a, părți diverse și, după cum știți, noi încercăm aici să facem, noi facem tot ce ne stă în, putință pentru a îmbunătăți viața cetățenilor europeni, iar dacă vom putea coopera, așa cum dumneavoastră ați spus foarte limpede că sunteți deschise la cooperare, sunt sigură că uh, vom aduce împreună toate sinergii, aceste sinergii și Iată, uh, avem deja ocazia să uh, ne întâlnim în octombrie să discutăm strategia baltică și um, uh, de a, de a, și um, pe viitor. Acum ne luăm la revedere de la dumneavoastră și trecem mai departe la punctul 3 de pe ordinea de zi. And you

simply Haideți să continuăm, vă rog. Haideți să începem, ca să avem timp să trecem prin toate punctele de pe ordinea de zi. Vă rog să luați loc și trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. Aș dori să vă spun așa cum v-am spus și ieri, că am primit din partea președintelui Parlamentului European o scrisoare trimisă tuturor președinților de comisie în ceea ce privește chestiunile restante din uh, a șasea legislatură și priorități ale acestui al șaptelea mandat. Iar în această scrisoare ni se cere ca până pe 9 septembrie să oferim informații. Deci toate aceste chestiuni restante, unde Parlamentul dorește să fie consultat sau um, amendamente pe care am dorit să le aducem noi. Și pentru a răspunde acestei solicitări din partea Parlamentului European, secretariatul a redactat o scrisoare, un proiect de scrisoare, din două părți. În prima parte se dau informații privind chestiunile restante și aici, aici este obligația noastră de a răspunde. Și până pe 9 septembrie trebuie să trimitem răspunsul, iar în a doua parte este vorba de prioritățile politice. Aceasta poate fi o adăugire la prima parte sau poate fi trimisă mai târziu sau să nu o trimitem deloc. Dar nu cred că ar fi o alegere prea bună să nu o trimitem deloc astfel încât a, această, acest proiect de scrisoare a fost discutat ieri la reuniunea coordonatorilor, a fost modificată în urma propunerilor colegilor de la, din, din partea verzilor, din partea GUE, de la PPE, din partea domnului Piper, de exemplu. Deci am inclus toate aceste schimbări, precum uh, le, și ați le-ați primit pe mail ieri seară. Și acum le aveți în dosarele dumneavoastră. Dați-mi voie să vă spun că prima parte a scrisorii nu ne pune nicio problemă, nici pentru coordonator, nici pentru comisia noastră în general. Singura problemă o reprezenta fondul de solidaritate, dar pentru noi nu pune nicio problemă. Iar a doua parte se referă la toate provocările care ne confruntăm. Părerea mea este că ar trebui să trimitem scrisoarea acum cu ambele părți, dar vreau să vă spun și să subliniez acest lucru, că dacă doriți să mai schimbați ceva, uh, putem să o facem în a, cea a doua parte a scrisorii de care v-am vorbit, care este, să zicem așa, un organism viu, îi putem um, aduce îmbunătățiri tot timpul. Astăzi am putea avea o primă discuție în acest sens și să vedem dacă putem ajunge la un acord. Și în ceea ce privește a doua parte, pentru a putea trimite scrisoarea cu totul. Deci, deschid acum discuția privind a doua parte a scrisorii pentru că comisia noastră hotărăște acum dacă mai adăugăm ceva sau dacă o trimitem așa cum este. Vă rog, acum dacă aveți uh, observații, sugestii, să luați cuvântul. Constanța Crel, primul rând. Mulțumesc, Danuta. Două chestiuni aș dori să ridic, ca și ieri, în timpul uh, audierii cu domnul comisar și în timpul și cu președinția, ceea ce este fondul de solidaritate. Din câte înțeleg eu, va mai fi nevoie de câteva președinții până să rezolvăm această chestiune. Deci, pur și simplu, aruncăm răspunderea de pe umerii noștri pe umerii următoarei președinții. Astfel încât ar trebui să exprimăm aceste lucruri foarte limpede în scrisoare. Nu ne putem permite ca uh, regiunile să ne tragă la răspundere, să ne întrebe ce am făcut. Iar noi să ne răspundem, ne pare rău pentru situația în care vă aflați, dar președinția nu are ce să facă. Nu ne putem permite să se întâmple acest lucru și nu putem tolera o astfel de situație. În al doilea rând, am auzit că domn, Comisia intenționează, în ceea ce privește noua uh, perioadă de programare, perspectivele financiare, financiare, etc., după 2013, se pare că intenționează să înființeze un grup de lucru care include statele membre, Comitetul Regiunilor, Comisia, uh, comunitatea științifică, uh, regiunile, iar uh, Parlamentul European lipsește. Dacă Comisia este atât de interesată de ce avem noi de spus, nu e cam ciudat că lipsim din, această, din acest grup? Astfel încât ar trebui să avem și noi locul nostru acolo, în acest grup de lucru, fiindcă noi reprezentăm toate regiunile europene, pentru că am fost aleși de cetățenii europeni. Iată de ce aș dori să, să scriem acest lucru în scrisoare. Și uh, foarte uh, limpede. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Am înțeles în ceea ce privește fondul de solidaritate, pentru că Dumneavoastră, am înțeles că doriți o formulare mai um, clară, mai puternică, pentru că se face referire la fondul de solidaritate. Sau doar pur și simplu doriți să accentuați importanța sa. Iar în ceea ce privește a doua chestiune, da, vom, vom vedea ce putem face. Să nu uitați cu uh, mai sunt alte comentarii. Să nu uitați să vorbiți cu domnul Dercaner astăzi. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, în ceea ce privește monitorizarea măsurilor uh, de combatere a crizei, am uh, discutat cu secretarul general și am ajuns la un acord privind acest lucru deja. Așa cum s-a spus deja, noi considerăm că ar trebui să existe un dialog între Parlamentul European și Comisia și Comisie în momentul în care se elaborează noile politici de coeziune, fiindcă trebuie să existe o interfață de schimburi între uh, Parlament și Comisie, astfel încât această, uh, această etapă de consultări trebuie să fie uh, menționată în această scrisoare. Domnul președinte, da, od odată monitorizarea uh, și, al, și a doua chestiune la care v-ați referit. Alte observații? Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun doar că sunt, uh, bineînțeles, de acord cu această scrisoare și am spus acest lucru ieri la coordonatori, dar mă întreb, n-am putea să exprimăm mai limpede această nouă politică despre care vorbeam mai devreme cu doamna ministru și să o scoatem în evidență. E vorba de această nouă politică care se îndreaptă către regenerabile, către economia uh, verde, dacă putem să spunem așa, uh, se face o referire în uh, propunerea făcută de Verzi, dar cred că ar trebui ca noi, de Comisia Regii, ar trebui să scoatem mai mult în evidență acest lucru. Pentru că acest lucru face parte din răspunderea noastră. Doamna președinte, adic, spuneți-mi mai clar ce doriți să facem. Sunt de acord cu dumneavoastră întru totul. Avem nevoie de o dezbatere privind uh, viitoarele politici și o vom avea, fără îndoială. Aceasta este una dintre prioritățile principale noastre sarcini. avem un punct acolo, negocierea pachetului legislativ și pregătirea acestuia, acestuia, dar dacă nu se opune nimeni, vă propun să includem acest punct specific, discutarea politicilor viitoare. Sunt de acord cu dumneavoastră, deci vom încerca să facem, uh, să includem acest lucru. Ar trebui să, să facem într-un mod mai formal, pentru că este mai mult decât negocierea pachetului. Noi trebuie să pregătim și această pregătire înseamnă că trebuie să avem toate acele discuții, rapoarte, eh, experiențe și așa mai departe. Mai dorește cineva să spună ceva? Ian Albrecht. Da, aș dori să fac o propunere de ordin tehnic. În partea a doua, Există trei elemente diferite. Unul care se referă la uh, care creează tensiuni la Consiliu și s-ar putea să se întâmple acest lucru, este vorba de simplificarea regulilor privind deblocarea fondului de solidaritate. Ar trebui să... Um, acest lucru va crea o dezbatere separată privind planul de redresare și a trebuit să fie un punct aparte. În al doilea rând, discutarea viitorului politicii de coeziune și consecințele asupra pachetului legislativ. Este vorba de uh, consecințele uh, dezbaterii și aici a trebuit să includem problema coeziunii teritoriale fiindcă ține de dezbaterea viitorului politicii de coeziune. Iar la al treilea rând, strategia combaterii uh, bolilor și a catastrofelor naturale. Iată un alt element foarte important. Deci trebuie să, să separăm aceste puncte foarte importante. Doamna președinte. Bun. Dar în ceea ce privește structura, putem să luăm legătura cu secretariatul. Dacă mai aveți alte observații? Bun, asta înseamnă că vom, vom include toate punctele de vedere exprimate astăzi, iar după masă vă vom trimite scrisoarea în forma ei finală. Sperăm să nu mai aveți și alte observații și dacă totul decurge bine, vom trimite scrisoarea cu aceste două părți despre care v-am vorbit. Mulțumesc foarte mult pentru discuție. We don't, ah, because we are early. Yeah. Ah, okay, so we will have, can we ask the commission to, is there anybody? No. Yes, yes, yeah? The Avem vreun reprezentant al comisiei? Uh, intervenție fără microfon. Avem uh, două posibilități. Așteptăm 5 uh, minute și vedem, vorbim cu domnul Ahner dacă poate veni mai repede sau luăm o pauză acum până la 11 și un sfert și nu schimbăm programul. Ce doriți? Ce preferați? Vă rog, dați-mi două minute. Uh, iau legătura cu domnul Ahner să vedem dacă poate veni mai devreme. Să vedem, poate e, e pe drum și poate poate ajunge mai repede. <laughs>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 Uh, dear colleagues, Mr. Domnul Lahner um, deja e pe drum uh, și o să facem o pauză de un sfert de oră. Sunteți de acord să facem o pauză de un sfert de oră? Ne întâlnim la 11 și un sfert. La, mă scuzați, 11 fără un sfert.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

legislație, de funcționare. Dragi colegi, vă rog să ne reîncepem lucrările comisiei noastre. Vreau să le spun uh, colegilor noi la Parlament și la Regie, vreau să vă spun că avem alături de noi pe directorul general pentru politică regională, uh, un partener foarte important pentru noi la comisie, Înainte de a-i da cuvântul invitatului nostru, vreau să vă reamintesc că în iulie Comisia a adoptat două regulamente în contextul crizei economice și financiare, dar și în încercarea um, proces, în acest proces de simplificare continuă am avut um, o discuție în iulie, dar nu am avut ocazia să avem un schimb de păreri privind aceste două regulamente la comisie. Deci, iată, acum avem ocazia să facem acest lucru pentru prima dată de atunci. Poate vă amintiți că am, um, uh, am um, hotărât care vor fi raportorii pentru uh, cele două regulamente, domnul Van Nistelrooy și de la socialiști am, am, am auzit un nume, dar nu a fost încă confirmat, deci nu mă simt autorizată să-l, să, vă, uh, să vi-l spun. Iată, deci, uh, uh, invitatul nostru ne va prezenta situația acestor regulamente și la Consiliu, după care vom putea avea schimb de păreri. Uh, domnul Dirk uh, Ahner, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membrii ai Parlamentului. În primul rând, uh, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Aceasta este prima noastră discuție, primul nostru schimb de păreri și nu este lipsit de importanță. Bineînțeles că și mai târziu, nu numai astăzi, sunt la dispoziția dumneavoastră dacă aveți întrebări. În urma alegerilor, recentelor alegeri, avem membrii noi în Parlamentul European, astfel încât vă felicit pe toți și vă urez foarte mult succes în activitatea dumneavoastră în această comisie. Și, bineînțeles, doresc să vă felicit și să vă urez succes dumneavoastră, domnul președinte, pentru uh, această funcție uh, Uh, foarte interesantă și um, uh, foarte bogată. Avem uh, foarte mult de lucru pe viitor, nu doar în contextul crizei actuale și găsirii de soluții, ci și în ceea ce privește viitorul politicii noastre după 2013. Am demarat lucrările în multe state membre, în multe instituții și, mai, și bineînțeles, și la Comisie dar cred că trebuie să vedem uh, împreună cum uh, vom uh, putea conlucra, cum vom putea coopera pe parcursul acestui proces. Iată, deci, ne așteaptă ani foarte interesanți cu plin de provocări. Această comisie este principalul partener pentru direcția noastră generală. Bineînțeles că urmărim de aproape activitatea Comisie pentru Bugete, uh, Comisie pentru Control Bugetar. Dar Comisia Regii este principalul nostru partener și um, în, pe, în mandatul fostului comisar am făcut tot ce, ne-a stat, tot ce ne-a stat în putință pentru a îmbunătăți relația noastră cu Comisia Regii și pentru a stabili un adevărat parteneriat. Și, bineînțeles, noul comisar va, va dori să continue pe același drum. În trecut, mai ales în trecutul apropiat, comisia dumneavoastră ne-a fost de... și ne-a sprijinit foarte mult. Vă sunt foarte recunoscător pentru sprijinul pe care vi l-ați acordat, mai ales uh, în ceea ce privește propunerile făcute în noiembrie și decembrie anul trecut, a trebuit uh, să le punem în aplicare rapid cât mai curând cu putință. Atunci, Parlamentul European și-a uh, reafirmat uh, și-a reexprimat îngrijorările privind gestionarea uh, fondurilor, a punerii în aplicare a politicilor pe teren și nevoia de simplificare a acestora. Vreau să vă spun de la început că acesta este un obiectiv comun. Iată de ce mă bucur foarte mult că Astăzi vă pot uh, prezenta activitatea noastră și eforturile depuse în acest sens. Bineînțeles, suntem conștienți de dorința Parlamentului European de a fi implicat în toate inițiativele de referitoare la politici încă de la început și ne angajăm să facem tot ce ne stă în putință pentru a garanta acest lucru. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte privind uh, propunerile noastre și simplificarea în contextul crizei economice și financiare cu care ne confruntăm la ora actuală. Poate vă amintiți a doua jumătate a anului 2008, când uh, am început uh, uh să simțim cum se aplică aceste politici pe teren alături de statele membre și am început să ne dăm seama care sunt dificultățile de la fața locului cu aceste politici. Iar în a doua jumătate a anului trecut am început să ne gândim la modul în care, pentru perioada 2007-2013, am putea simplifica regulamentele politicilor, mai ales în cazurile cele mai urgente și cele mai evidente. Iar un, caz, un astfel de caz urgent și evident de anul trecut a fost uh, uh, regulamentul privind proiectele care generează proiect. Și aici existau foarte multe obstacole uh, birocratice în calea acestor proiecte, chiar și pentru proiecte foarte mici. Iar una dintre primele propuneri făcute, care cred că a fost acceptată în unanimitate, a fost uh, de a scuti proiectele mici, chiar dacă generează profit, de, acest, de la aceste reguli foarte complicate. Ceea ce, în ceea ce privește po- povara administrativă, a reprezentat o mare îmbunătățire. Iar, în același timp, în ceea ce privește monitorizarea cheltuielilor, a am menținut regulile uh, noastre privind veniturile și pentru marea parte a uh, cheltuielor am respectat în teorie regulile. Acesta a reprezentat o mare ușurare administrativă pentru statele membre și pentru beneficiari, bineînțeles. Acesta însă a fost punctul de plecare. În cadrul primului pachet de soluții la criză al Comisiei în noiembrie-decembrie anul trecut, am dat alte propuneri pentru îmbunătățirea regulamentelor noastre și pentru simplificarea lor, bineînțeles. Iar acest lucru a fost făcut după, ce, după foarte multe întâlniri cu experți specialiști din statele membre care au o experiență de primă mână am primit uh, foarte multe consiliere și din partea membrilor comisiei dumneavoastră, bineînțeles, pentru că dumneavoastră îi reprezentați pe cei de la fața locului, pe cei care, uh, pe care, care sunt răspunzători pentru dezvoltarea regională și, bineînțeles, beneficiarii noștri și anume cetățenii. Aceste propuneri făcute la sfârșitul anului trecut au fost adoptate între timp. Am uh, schimbat uh, regulile de punere în aplicare din regulamentul Comisiei în mod corespunzător și ne-am folosit de această ocazie pentru a analiza regulamentele Comisiei căutând modalități suplimentare de simplificare și asta în urma consultărilor cu experților din statele membre, iar în urma discuțiilor am avut un al treilea pachet de simplificări acesta este pachetul pe care îl discutăm astăzi. În ceea ce privește organizarea, cum ne-am organizat? În cadrul direcției noastre generale am avut un comitet, uh, un comitet de conducere privind simplificarea. Toate serviciile vizate au încercat să găsească modalități de simplificare și pentru a avea un uh, contact mai bun cu regiunile, am, le-am cerut experților regionali cei care sunt uh, implicați în gestionarea și auditarea politicilor noastre, i-am rugat să vină la Bruxelles și să discutăm. Am făcut acest lucru în cadrul unui grup cu experți din statele membre și în această perioadă ne-a fost de mare ajutor faptul că am stabilit foarte multe contacte cu asociații regionale și am beneficiat de ajutorul experților de la nivel regional. Toate aceste discuții au dus la un nou pachet, acesta pe care îl avem astăzi în fața ochilor, un pachet de schimbări propuse uh, la regulamente. Dacă va fi adoptat acest al treilea pachet, va însemna că va trebui încă o dată să analizăm regulile de, de punere în aplicare pentru a putea să le, adapta, să le adaptăm schimbărilor operate în regulamente. Sper că vom lucra din greu și că până la sfârșitul acestui an vom reuși să spunem, iată, acum am înțeles foarte bine cum stau lucrurile în perioada 2007-2013, știm foarte bine ce putem face și, cel puțin din punctul meu de vedere, ar trebui să ne oprim uh, cu activitatea privind perioada 2007-2013. Asta dacă nu cumva descoperim uh, vreo, vreo problemă inacceptabilă unde am greșit uh, foarte mult. De ce ar trebui să ne oprim pentru această perioadă aici? Pentru că punerea în aplicare a politicilor se derulează la ora actuală. Acum. Și din experiența noastră am înțeles că nu e bine să schimbi regulile jocului în momentul în care jocul este în desfășurare, pentru că se creează foarte multă confuzie. Avem, cred că acum, cu acest al treilea pachet, suntem la limita timpului uh, nu prea putem, putem face mai multe. Și uh, acum pot să vă dau o veste bună. Am văzut că din această vară politicile au început să fie puse în aplicare pe teren și acum uh, primim foarte multe cereri de rambursare uh, din partea statelor membre. Vreau să vă spun că sunt mult mai optimist în ceea ce privește aplicarea acestor politici, mai ales în contextul crizei, decât uh, eram la începutul anului. Revin uh, la propunerea noastră. Aceasta apare în acest uh, context de criză economică și financiară, iar obiectivul uh, ei este unul dublu. Bineînțeles, vrem să simplificăm politicile noastre. Bineînțeles, Vrem să scăpăm de toate redundanțele și complicațiile din regulile noastre. Dar, în egală măsură, în momentul în care simplificăm, ne dorim ca această simplificare să ajute la uh, grăbirea aplicării acestor politici pe, pe teren. Iată acest obiectiv dublu. Iar în acest context am făcut propunerea de simplificare și am, aceasta este însoțită de două alte propuneri la care voi reveni mai târziu. În primul rând, simplificarea. În primul rând, vreau să vorbesc despre principalele proiecte, mai ales în contextul fondurilor structurale, foarte importante pentru că aici se cheltuiesc cei mai mulți bani. În primul rând, prima simplificare ține de existența unui singur prag de 50 de milioane de euro pentru toate proiectele majore din, de, din viitor, de pe viitor. Astăzi avem două praguri, 25 de milioane pentru proiecte de mediu și 50 de milioane pentru alte proiecte. Și ne confruntăm cu o problemă suplimentară. Uh, în funcție de fonduri de um, coeziune, fonduri structurale, ce înseamnă proiect de mediu, ce, ce nu este. Uh, aici definițiile diferă. Și renunțăm la toate acestea, avem o singură definiție a unui proiect major, este vorba de un proiect de, 50, de până la 50 de milioane de euro, de peste 50 de milioane de euro și am înțeles că multe state membre consideră că această simplificare este una majoră, importantă, care nu creează, care elimină confuzia în acest context. A doua simplificare se referă la gestionarea proiectelor majore care au o importanță comunitară sau națională. Noi dorim ca în cazul în care avem de-a face cu o autostradă care trece prin mai multe regiuni, ne dorim ca acesta să fie un proiect de sine stătător. Dacă, chiar dacă acesta se ex- intră în mai multe programe, până acum nu se putea face acest lucru și din experiența noastră am înțeles că creează complicații artificiale suplimentare. Deci, este logic uh, să uh, aplicăm această schimbare de acum încolo. Am sporit uh, flexibilitatea în ceea ce privește aceste proiecte majore pentru a uh, respecta regulile de dezangajare. Iar aici am, iar uh, aici derogarea care poate exista pentru proiecte majore se va aplica numai în momentul în care un astfel de proiect va, este adoptat de comisie. Această regulă a derogării se, poate, se va putea aplica din momentul în care proiectul este înaintat comisiei. De ce? Fiindcă am văzut că în multe cazuri proiectele pe care le primim sunt atât de complexe încât avem nevoie de mai mult de cele decât cele trei luni prevăzute pentru a-l aprova. Iar în aceste cazuri, în această perioadă, derogarea nu se aplica automat, pe viitor se va întâmpla acest lucru, ceea ce um, va ajuta statele membre să accelereze înaintarea unor proiecte majore. Deci, această problemă tehnică, care pare tehnică, dar care, de fapt, reprezintă o adevărată îmbunătățire la nivel administrativ. De asemenea, ne dorim să simplificăm și alte reguli după care funcționează programele. Spre exemplu, în momentul în care avem programe în care există schimbări, modificări ce au fost introduse, care în final nu sunt chiar atât de importante. Deci, în normal, cheltuielile programului sunt eligibile în momentul în care programul a fost aprobat, adoptat. Dar, plecând de la regulile care sunt astăzi în ficoare, poți să modifici acest program doar mai târziu. Uh, e ceva normal uh, mai ales în perioada de criză, trebuie să te poți adapta la noua situație. Deci în momentul în care dorești să modifici acest program uh, pe parcurs, Așa cum se făcea în trecut, a, metoda utilizată a fost considerată ca fiind uh, o metodă care avea nevoie de o evaluare aprofundată înainte de a putea lua decizia. De aceea Uh, am înțeles foarte clar de ce acest lucru s-a stabilit astfel, pentru că în perioade de crize uh, impactul este diferit. Nu ai timp să ai o evaluare aprofundată, fără de care nu ai avea timp să modifici programul așa cum trebuie să fie modificat. De aceea și în acest sens uh, vrem să introducem modificări pe viitor. Apoi, în momentul în care există schimbări minore pe parcursul programului. Ca să vă dau un exemplu, mi-aduc un aminte de un caz din Lituania. Uh, un program care inițial era pentru 10.000, o sumă de 10.000 de euro și pe parcursul desfășurării acestui program uh, ne-am dat seama că 10.000 uh, nu ar fi fost suficient și că poate 20.000 ar fi fost suma ideală și atunci am avut posibilitatea să introducem uh, schimbări. Deci pe viitor vom avea această posibilitate să uh, uh in, schimbăm categoriile de cheltuieli uh, și să putem obține un nou criteriu de eligibilitate. De asemenea, ne propunem să simplificăm regulile de inginerie financiară, în așa fel încât acestea să fie mai pe înțelesul tuturor și să fie axate pe economii de uh, energie și pe energii uh, regenerabile. Este foarte important pentru noi acest lucru, pentru că noi suntem convinși că în domeniul acesta al energiei, a noilor energii, foarte multe lucruri pot fi făcute, mai ales în această perioadă de uh, criză. Foarte multe activități vor crea în acest domeniu noi locuri de muncă. De asemenea, propunem o clarificare a anumitor reguli acolo unde existau confuzii, uh, neînțelegeri între regiuni și uh, comisie. Există uh, o regulă a reținerii a unei părți din investiție, în așa fel încât să se evite o relocalizare rapidă a programului și o reutilizare a altor subvenții în altă regiune pentru același tip de program. Pentru aceste cazuri am introdus o, adevărat, o, o anumită perioadă de timp de reținere a programului în uh, localizarea respectivă, în așa fel încât să avem adevărate investiții în sensul clasic al cuvântului. Deci investiții de infrastructură sau investiții productive în sânul întreprinderilor. Încercăm să susținem toate activitățile care se desfășoară în rețea, toate activitățile de formare, de pregătire. Și, deci, introducerea acestui nou element ajută acest lucru. Am clarificat aceste reguli și acestea se aplică la proiectele de infrastructură și la proiectele uh, cu investiții productive. Mai ales în ceea ce privește fondul social. Acolo sunt foarte multe proiecte axate pe formare și pe training și cerem aceste reguli să se explice în mod clar. Acestea sunt uh, explicit uh, definite și obligatorii încă de la bun început. În final, un alt lucru care este important în perioada de criză este faptul că nu ne dorim să extindem aceste reguli în momentul în care ne confruntăm cu situații de faliment, uh, problemă cu care se confruntă foarte multe întreprinderi mici și mijlocii în aceste vremuri de criză. Mai există și alte măsuri de simplificare în ceea ce privește monitorizarea uh, proiectelor care generează profit, proiecte pentru care pe viitor vom spune da, vom face această monitorizare până la sfârșitul programului, însă în momentul în care proiectul este încheiat, nu vom continua dincolo de acea perioadă uh, de desfășurare a programului. Și asta este o ușurare administrativă enormă pentru foarte multe autorități. De asemenea, am uh, simplificat și regulile de raportare care de multe ori au fost considerate ca fiind o adevărată povară administrativă. Am clarificat de asemenea și garanțiile pe care le cerem uh, în momentul în care există posibilități de subvenții din partea statelor membre. Și am uh, cerut uh, garanții bancare. Aceasta era regula până în prezent, însă pentru viitor putem accepta și garanții din partea statului sau din partea unor autorități de stat, nu neapărat bancare. Apoi, mai avem încă două propuneri care depășesc această sferă de simplificare. Una se leagă de criză și cealaltă, ca să fiu sincer și să vă vorbesc clar și răspicat, se leagă de deficiențele pe care le-am descoperit în regulile noastre. Deci, cum spuneam, prima simplificare se referă la criză. Avem propunerea pentru uh, anii 2009-2010 să avem o rambursare de 100% pentru anumite proiecte. Dar vreau să fiu foarte clar. Nu vrem să schimbăm în mod radical regulile de cofinanțare. Acest prag de 100% de rambursare pentru 2009 și 2010 nu va pune sub semnul întrebării obligațiile de cofinanțare care sunt deja stabilite pentru fiecare program operațional. Ceea ce noi propunem este să facem un fel de avans să uh, avansăm niște sume pentru anii 2009-2010, în așa fel încât statele membre și regiunile să poată utiliza acest avans pentru a avea lichiditățile financiare necesare pentru a lansa proiectele pentru anul 2009-2010. Vom uh, evalua acest lucru la sfârșitul anului 2010 pentru a vedea cum a funcționat, în așa fel încât să avem un echilibru pentru întreaga perioadă de cofinanțare. Subliniez acest lucru și insist asupra acestui aspect, pentru că au existat în trecut anumite neînțelegeri pe această temă. Iată deci propunerea pe care Comisia a menționat-o deja în comunicarea sa uh, în care s-a angajat în favoarea creării locurilor de muncă. E primul document în care s-au concentrat un anumit număr de idei și acolo vedem că uh, ne aflăm într-o situație în care șomajul cres, crește foarte mult și atunci avem nevoie de acțiuni rapide, de reacții rapide din partea statelor membre. Și în plus de aceasta, și cam acesta ar fi ultimul punct al intervenției mele, doamnă președinte, propunem o o modificare a, a uh, fondurilor FEDER. Uh, și asta se referă la uh, de eligibilitate pentru uh, proiectele axate pe locuințe și care pot avea un scop eh, destul de larg să beneficieze unei întregi clase sociale. Mai refer, spre exemplu, ar putea fi cazul romilor. Noi am primit din partea Parlamentului un anumit număr de cerințe în acest sens și încercăm să răspundem la ele și am avut și din partea noastră o anumită analiză care ne-a demonstrat că regulile care sunt uh, în vigoare și se aplică pentru astfel de proiecte legate de uh, locuințe, uh, mai ales în zonele urbane, nu sunt într-adevăr eficiente în momentul în care vine vorba de aceste clase sociale marginalizate, defavorizate. Iată, deci, doamnelor și domnilor, principalele propuneri pe care vi le înaintăm. Discuțiile au început ieri în sânul Consiliului. Impresia mea deocamdată este că a fost o primă rundă de reacții din partea statelor membre. Ieri eu nu am putut personal să uh, fiu prezent în discuțiile din Consiliu, dar colegul meu care m-a înlocuit mi-a spus că în ceea ce privește pachetul de simplificare uh, Uh, acolo, bineînțeles, după cum ne așteptam, aveam o reacție foarte pozitivă. Chiar foarte pozitivă din partea Consiliului. Și la Consiliu își doresc să meargă mai departe și să avanseze și să facă poate mai multe decât am sugerat noi. Deci, asta se referă la partea de simplificare. Nicio problemă. Dar mai există și o divergență de opinii care au fost exprimate ieri în Consiliu, mai ales în ceea ce privește acest prag de 100% de cofinanțare. Uh, am înțeles că dumneavoastră ați avut deja posibilitatea să discutați această chestiune cu comisarul Sameschi și cu președinția suedeză astăzi. Aici vom vedea cum anume, după această primă rundă de schimb de opinii, în zilele ce vor urma, uh, cum vor evolua pozițiile pe 11 septembrie avem o altă întâlnire la Consiliu și uh, am căzut de acord că această întrunire va fi consacrată simplificării în așa fel încât să avansăm repede. Iar în ceea ce privește uh, schimbările regulamentului uh, pentru proiectele care vizează comunitățile uh, Roma, vom vedea cum anume vom avansa, vom vedea cum vom putea rezolva aceste divergențe de opinii. Cât despre celelalte subiecte, vom avea discuții, acestea vor fi discutate la întâlnirea de pe 11 septembrie și sper că vom avea întruniri între Consiliu, Parlament, uh, Comisia dumneavoastră, pentru a uh, discuta toate aceste subiecte. Bineînțeles, am uh, făcut un raport ieri către Comisie în ceea ce privește pozițiile exprimate în Consiliu și am discutat și cu colegul meu de la DG uh, Ocupare, care este responsabil și el de acest dosar și am speranța că vom fi gata până pe 21 septembrie să avem o imagine clară a situației. Nu cred că am putea accepta uh, să întârziem prea mult, pentru că trebuie să găsim o soluție la această problemă. Problema este una dublă și anume E o problemă de lichidități pentru statele membre, cel puțin pentru unele dintre ele care uh, au fost extrem de afectate de criză și, pe de altă parte, e o chestiune care a fost discutată în Consiliu, care nu ține de propunerile noastre și anume, în situația în care ne aflăm, regulile de dezangajare, cele trei reguli pe care le-am menționat, sunt ele oare aplicabile așa cum sunt sau poate că ar trebui și în acest caz să găsim soluții alternative? Iată deci esența discuțiilor, discuțiile sunt încă deschise. Uh, mi-ar părea foarte rău dacă discutarea acestor uh, subiecte ne-ar împiedica, discutare prea îndelungată, ne-ar împiedica să progresăm. Însă, având în vedere propunerile făcute de către președinție, am încredere că vom reuși să facem progrese rapide, în așa fel încât să rezolvăm cât mai repede și chestiunile politice, uh, de natură politică, uh, să găsim finanțările necesare pentru uh, acel prag de 100% de cofinanțare despre care v-am vorbit și pentru schimbarea regulilor de dezangajare. Și acum, problema principală despre care trebuie totuși să vă vorbesc deja astăzi Însă aștept cu nerăbdare să uh, colaborăm pe această temă și sper că vom colabora și dincolo de acest pachet de propuneri care se află pe masa de discuții. Uh, sunt convins că vom avea ocazia să colaborăm îndeaproape și pe alte subiecte pentru propunerile noastre care vizează anul 2013 în contextul revizuirii bugetare și mai precis în contextul următor. Ce anume va trebui să facem noi pe viitor cu privire la politica de coeziune? E vorba de un program de lucru ambițios. Vă mulțumesc pentru atenție. Director Dirkaner, Mulțumesc foarte mult, domnule Dirk Achner. Înainte de a da cuvântul colegilor, aș dori să mă adresez colegilor care încă nu sunt familiarizați pe deplin cu acest subiect. Deci aici ne aflăm într-un subiect de codecizie și avem un singur amendament care a fost introdus în ceea ce privește problemele de uh, locuințe în atenția comunității Roma. Deci e vorba de un aviz conform. Uh, aceasta este procedura care este utilizată, în așa fel încât să fie clar pentru toată lumea. Și acum uh, lansăm dezbaterile. Domnul Ian Olbrecht. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule director, mulțumesc foarte mult și se vede că putem să ieșim puțin din procedurile obișnuite și să lucrăm foarte bine. De fapt, anticipăm această dezbatere și nu așteptăm textul final ceea ce ne arată că am avut în acest domeniu o experiență pozitivă de lucru cu Comisia și sper să continuăm în această direcție îl uh, înlocuiesc pe domnul Van uh, Nistelrooy, care va fi raportor pentru amendamentele FEDER și vom uh, discuta și despre prevederile generale. Am câteva întrebări în această calitate. O primă întrebare mai generală. Ne aflăm într-o situație diferi, dificilă. Pe de o parte, Curtea de Conturi critică Comisia pentru rata ridicată de erori și Curtea de Conturi dorește ca Comisia să se asigure că procedurile sunt mai stricte și sunt mai ușor de controlat consideră că uh, ușița, portița ar trebui să fie mai mică decât e astăzi. Pe de altă parte, în realitate știm cu toții că procedurile ar trebui să fie mai flexibile. Deci, iată, Comisia se află într-o situație delicată. E greu să concilieze aceste două cereri. Deci, pe de o parte să controlezi mai bine și pe de altă parte să fi, sistemul să fie mai deschis și mai flexibil. Curtea de Conturi consideră că atunci la Parlament când uh, Comisia de Control Bugetar discută subiectele și constată uh, inadecvări în ce privește eligibilitatea cheltuielilor care se acceptă la nivel european, ele sunt diferite față de nivelul național. Deci criteriile de eligibilitate pentru cheltuieli sunt diferite și apar astfel contradicții și probleme. Uh, în, a, în al doilea rând, cu toții suntem de, la curent cu faptul că aceste schimbări temporare nu sunt de fapt temporare, ci că ele vor avea influențe asupra viitorul politicii de coeziune. Pentru că nu putem astăzi să spunem că, iată, într-o perioadă de criză putem face ca această politică să fie mai flexibilă și să ne întoarcem peste doi ani și să spunem că ea trebuie să fie mai închisă și mai rigidă. Deci, propunerile dumneavoastră, din punctul meu de vedere, uh, vizează o schimbare a sistemului. Parțială e drept, dar sistemul va deveni mai flexibil, mai deschis și uh, astfel veți uh, arunca o respons responsabilitatea pe statele membre mai mult și pe beneficiari, pentru că ei vor fi trași la răspundere pentru banii pe care îi primesc pentru marile proiecte. Deci trebuie să țineți cont de acest lucru, să asumați răspunderea. Eu Cred că am înțeles destul de bine filozofia care se află la originea schimbării dumneavoastră. Întrebarea însă este care va fi reacția statelor membre când vor fi mai bine controlate, vor fi uh, într-o situație în care trebuie, vor trebui să-și asume mai multă răspundere, deci vor, fi, vor beneficia de, sens, de flexibilitate pe de o parte parte, dar și pe de altă parte vor putea fi trase mai ușor la răspundere. Și domnule director, aș, trebui, ar vrea să vă întreb cum uh, intenționați să procedați. Uh, Uh, nu vă pun o întrebare foarte concretă unii dintre noi suntem la curent cu problemele uh, pe care le uh, întâlniți la Consiliu în ce privește acest pachet. Așteptăm textul final. Ar putea, s-ar putea ca problema cea mai mare să fie problemele pe care statele le vor se vor confrunta în peste doi ani. Statele membre vor trebui să plătească mai mult uh, în 2010 pentru că vor primi mai mulți banii în 2009 și Deci banii, plata banilor va fi înlesnită, dar sistemul va, va fi mai complicat. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu aceste probleme legate de FEDER. Însă, pe de altă parte, suntem și sub presiunea timpului. Altă întrebare. Credeți că va fi posibil să depășiți aceste obstacole, ca să le spunem așa, și ce ne puteți spune acum? Sigur că nu vă uh, oblig, nu vă, vă, vă împing uh, să ne dați răspunsuri extreme, pentru că nu, uite că sunteți director până la urmă. Vă mulțumesc foarte mult. Atacatiis, mulțumesc foarte mult. Doamnă președinte, domnule director general, Aș dori în primul rând să mulțumesc Comisiei pentru că a început acest proces necesar și așteptat de mult al simplificării. Cred că toată lumea din sală va sprijini acest proces. Propunerea actuală este foarte importantă și cred că va duce la mai multă siguranță pentru statele membre pentru ca ele să poată accesa mai repede fondurile. Majoritatea schimbărilor propuse în această propunere sunt foarte necesare, sunt foarte binevenite și vor simplifica gestionarea de zi cu zi a fondurilor europene. Ați vorbit de mai multe aspecte. Acest prag unic pentru proiectele majore, regulile care se referă la veniturile care generează venit, apoi instrumentele financiare Uh, folosite în domeniul eficienței energetice și a uh, surselor de energie regenerabilă, flexibilitatea cu privire la dezangajări și sprijinul de, pentru renovarea și construirea caselor pentru comunitățile care se confruntă cu excluziunea socială, mai ales uh, comunitatea romă atât în zonele rurale cât și în zonele urbane. Însă, aș dori să mă refer la miezul acestei propuneri, cofinanțarea în proporție de 100% această schimbare pentru Fondul Social European. Și aș dori să vă mai pun câteva întrebări. Una dintre problemele cele mai mari în țările care au fost afectate cel mai mult de criza economică o reprezintă lichiditățile. Respectiv, disponibilitatea fondurilor pentru a lansa proiecte de dezvoltare. Cred că Comisia și-a dat seama că această problemă este reală și mă îngrijorează acest prag de finanțare de 100% pentru proiectele FSE. E vorba doar de unul dintre fondurile structurale cel mai mic în ce privește volumul fondurilor. Fondul Social European poate rezolva doar o parte din problemele care decurg din recesiunea economică și din criza financiară. Pe de altă parte, știm că chiar și după perioada de formare, lucrătorii în șomaj au probleme în găsirea unui loc de muncă. Deci, propunerea Comisiei ar trebui să ajute mai mult statele membre și nu să impună acest prag de 100%. Considerați că uh, ați putea să ajutați statele membre în acest sens? Vă mulțumesc. Evgeni Kirilov are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că mă bucur că după o perioadă nu foarte îndelungată discutăm acest subiect care în calitate de un uh, vechi membru al acestei comisii, vă spun că am discutat-o aprins, am încercat să exercităm presiune în această direcție a simplificării regulilor. Sigur că înțeleg preocupările domnului Olbricht legate de Curtea de Conturi, însă, în general, nu ar trebui să uităm că reguli mai bune și mai simple nu aduc decât mai multă transparență, chiar și pentru, pentru Curtea de Conturi, pentru auditorii de la Curtea de Conturi. Sunt de acord cu domnul Achner că al treilea pachet ar trebui să fie ultimul, pentru că ne aflăm la jumătatea acestei perioade. Ne aflăm la sfârșitul anului 2009 aproape. Întrebarea este următoarea. De ce nu am terminat lucrurile un pic mai repede? Îl înțeleg pe domnul Achner, nu e ușor, uh, să nu uităm că vorbim de statele membre, de diverse state membre, însă, din punctul meu de vedere, cred că avem tendința să îmbrățișăm alte principii, respectiv că criza financiară nu are numai consecințe negative, ci și consecințe pozitive, pentru că ne obligă să luăm măsuri în această direcție. Și sunt ferm convins că regulile erau cu adevărat mult prea complexe, mult prea complicate, atât de complicate în anumite domenii, încât unii beneficiari au început să își retragă participarea, ceea ce e mare păcat într-un, eh, dintr-o anumită privință. Deci cred că ar trebui să salutăm acest pachet nou, să facem tot ce putem, să dăm dovadă de spirit constructiv, să fim cât mai eficienți și să, să, să, să producem rezultate concrete cât mai repede. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Aș dori să felicit direcția dumneavoastră generală pentru faptul că ce s-a discutat în luna martie în acest an, respectiv pachetul precedent, a dus la rezultate. Și mi-amintesc, în calitate de raportor, am uh, fost interogat de mai multe ori și am spus că sper, nu trăiesc această speranță. De data aceasta s-a întâmplat și sper că cu următorul pachet uh, ar fi bine să se repete experiența uh, pentru a ajuta ca statele membre să simtă ceva, efectele pozitive, chiar înainte de sfârșirea crizei. Sigur că sunt conștient de problemele de la Consiliu mai ales, însă cred că comisia noastră ar trebui să dea dovadă de sprijin constructiv. Ar trebui să ajutăm Consiliul și ceilalți parteneri să uh, Uh, finalizeze dosarul cât mai repede. În ce privește refinanțarea, pragul de 100%, da, într-adevăr, ar trebui să discutăm acest aspect, însă, cel puțin deocamdată, sigur, fără să fi citit documentul, cred că ar trebui să sprijinim Um, finalizarea cât mai rapidă a dosarului. Sper să ajungem la un acord cât mai uh, rapid cu Consiliul. Noi vă vom sprijini și vă vom transmite, uh, transmite poziția în scris. Mulțumesc, domnul Toiră. Vă mulțumesc, domnule director Ahne. Aș dori, în primul rând, să vă spun următoarele. Grupul liberalilor este convins că aceste măsuri de simplificare sunt pozitive, însă am dorit să avem pe termen lung și o evaluare a efectelor acestui pachet. Sperăm ca aceste propuneri de simplificare să ducă la rezultate concrete. Aș dori să mă ă, refer la refinanțarea în proporție de 100%. Aș dori să știu care vor fi efectele concrete ale propunerii Comisiei înseamnă că rambursările vor atinge 100%, însă că până la sfârșitul uh, perioadei vom avea o reechilibrare, pentru că până la urmă nu este vorba decât de niște credite fără dobândă acordate statelor membre. Deci, vă întreb, acest cadru, deci aceste acordare acestor credite care sunt, eh, mă întreb dacă aceste credite sunt absolut necesare, pentru că nu toate statele membre au probleme cu creditarea. Cofinanțarea reprezintă și o, un mod de a controla cheltuirea banilor. Sigur, motivele pentru care un proiect merge sau nu merge sunt foarte diverse. Problema de finanțare e una dintre, unul dintre motive, însă s-ar putea ca în unele state membre, unele regiuni să spună că nu doresc să acorde 20% de cofinanțare pentru că nu e bine. Când primești 100% banii, nu mai urmărești uh, ce efecte practice are proiectul. Ești cumva mai laxist față de proiectul respectiv. Aș dori ca Comisia să ne explice ce vizează prin această propunere. Această parte de cofinanțare va trebui rambursată, e vorba de o măsură temporară. În ce constă această propunere până la urmă? Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule director. Now, Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, pentru a răspunde întrebărilor domnului Ian Albrecht, da, e foarte sigur, simplificările pe care le propunem acum sunt măsuri pe care intenționăm să le menținem. Deci, tendința noastră generală în strategiile, în politicile noastre ar trebui să fie să meargă spre simplificare. Și e adevărat, domnule Kirilov, ce am spus că în ce privește pachetul pentru 2007-2013, perioada 2007-2013, ne oprim aici. Însă am dorit să continuăm aceste eforturi de simplificare și pentru perioada de după 2013. Și sper, cel puțin personal, că pentru perioada aceasta de după 2013 să putem face mai mult dacă reușim să ne asigurăm că lucrurile merg bine chiar de la început Deci putem să rezolva lacunele, eh, rezolvăm lacunele uh, actualelor regulamente. Deci, de aceea, mecanismele pe care le construim acum pentru viitor sunt foarte importante. Sigur, suntem în contact permanent cu Curtea de Conturi și câteodată Curtea de Conturi, pe drept sau pe nedrept, ni se răspunde că atunci când legislația e atât de complicată, legislația pe care o facem noi, ei, Curtea de Corturi, se aplică, verifică cum se aplică aceste legi uh, sau reguli complicate. Curtea de conturi ne sfătuiește deci să simplificăm legile pentru ca controlul să fie și el mai simplu. Sigur că un, e vorba de un răspuns prompt și foarte plăcut, însă problemele sunt mult mai complicate decât par. Și cred că trebuie să uh, abordăm probleme foarte grave pentru noi pe viitor, la care vreau să fiu foarte sincer, nu doresc să răspund astăzi. Am o întrebare care mă frământă, m-am confruntat ieri cu ea, nu am găsit încă răspunsul, dar e o întrebare interesantă. Dacă ne uităm la neregulile care apar în statele membre în uh, punerea în aplicare a uh, strategiilor, uh, cam 60% plus minus vizează problemele de licitații publice. Întrebarea este următoarea. E de competența politicii de coeziune și aici exagerez, mă scuzați, vă rog, dar mă întreb dacă politica, dacă politica de coeziune trebuie să fie poliția pentru licitații publice, controlorul, sau sunt și alte moduri în care putem aborda problema licitațiilor uh, deci, iată întrebarea pe care eu mi-o pun, dar e o întrebare atât de importantă încât nu poate fi uh, uh, tratată așa în câteva cuvinte într-un document. E o, vorba de o problemă politică foarte importantă care trebuie discutată uh, în, uh, până în 2013. Mai e o, o problemă la care trebuie să găsim răspuns, respectiv trebuie să construim sistemele de control astfel încât Uh, să fie mai mult efectuate de către statele membre și de regiuni. Și trebuie să vedem cum putem ajuta aceste instanțe prin intermediul unor contracte de încredere sau nu știu cum să, să găsim o formulă, să vedem ca să ne asigurăm că acolo în care uh, lucrurile funcționează bine, e bine, în aceste situații să nu mai facem controle și să avem încredere, sigur, până la proba contrară. Deci să avem încredere că uh, lucrurile merg bine în statele membre. Încă o dată, o problemă fundamentală, o problemă pe care nu o putem expedia într-un uh, regulament rectificativ, ci e o prioritate a mea, cel puțin de dezbatere pentru viitor. În orice caz, ce constatăm astăzi, și iarăși este un subiect important de dezbatere, inițiativele foarte reușite în domeniul dezvoltării regionale, sunt inițiative de dezvoltare care sunt derulate la nivel local. Și pe viitor, și în contextul coeziunii teritoriale, și vom reveni la acest subiect, va trebui să vedem cum putem să facem mai mult pentru a promova la nivel local inițiativele de dezvoltare și cum ne putem asigura că aceste inițiative regionale la nivel local se integrează într-o strategie de ansamblu, care sigur că trebuie să fie uh, configurată, conturată. Iarăși este o misiune care ne pune altă problemă. Cum putem, dacă sprijinim dezvoltarea la nivel local, cum putem să ne asigurăm că regulile de gestionare pe care le stabilim sunt în congruență cu această dezvoltare uh, locală și nu pun piedici în, uh, în dezvoltarea acestei, uh, acestor inițiative. E vorba de probleme foarte importante, însă cred că drumul pe care am pornit acum al simplificării e cel bun. Vom continua să cooperăm cu experții de la fața locului, din regiuni și din uh, statele membre. Sigur, dumneavoastră, reprezentanții regiunilor uh, dumneavoastră, sunteți interfața noastră, vom coopera cu dumneavoastră pentru a vedea cum putem îmbunătăți și mai mult situația în acest domeniu. Până la urmă, vom ajunge la o schimbare radicală uh, a sistemului, dar care se va face treptat. Cineva a vorbit și de această cofinanțare de 100% a Fondului Social European și dacă e vorba de o măsură eficientă. De fapt, la Consiliu există un grup de state membre care ne mulțumesc. Spun că au nevoie de această cofinanțare pentru că nu au lichidități, sunt o capcană a lichidităților, dar Fondul Social European are tocmai această menire de a le acorda ajutorul de care au nevoie. Trebuie să mai discutăm această propunere. Ideea de a ne axa doar pe FSE are mai multe motive. Primul motiv este că ne aflăm într-o situație în care avem un șomaj în creștere, în creștere rapidă. Fondul Social European și măsurile sale sunt foarte importante și trebuie să fie aplicate foarte repede. În ce privește măsurile pentru FEDER și pentru fondul de coeziune și domnul Troy cred că a uh, ridicat această problemă, motivele pentru care uh, acuzăm întârzieri nu sunt lipsa de finanțare, ci ele se află în complexitatea proiectelor, proiectelor majore care sunt uh, propuse. Însă, ideea e de a genera lichidități, de a crea lichidități pentru statele membre, mai ales pentru statele membre care se confruntă cu probleme din cauza crizei, tocmai pentru ca ele să poată reacționa rapid. Și ca să vă spun sincer cum văd eu lucrurile, să vă reamintesc că am plătit avansuri statelor membre, am crescut în vechiul panchet aceste avansuri pe, pentru, pentru viitor, deci pentru acest an, am acordat 6,25 de uh, miliarde de euro avansuri, deci cred că ar trebui ca mașina să fie alimentată cu fonduri pentru a uh, putea să funcționeze. Și această pro uh, propunere privind Fondul Social European, în care ne axăm pe un domeniu foarte concret, cred că e bună și merită analizată. Și aici, domnule Taier, aici revin la problema dumneavoastră. Nu e vorba de fonduri suplimentare. E vorba de bani care au fost prevăzuți pe întreaga perioadă, care vor fi cheltuiți la începutul perioadei mai ales după ce anii 2009-2010 vor fi trecut, acești bani, deci la sfârșitul perioadei, banii trebuie rambursați. Cum văd eu lucrurile? V-aș face o descriere mai plastică. Deci, când se derulează un proiect FSE pe perioada 2009-2010, plătim pentru acest proiect rata la rata normală de cofinanțare, însă statul membru vizat primește și un, avan un avans suplimentar la plăți care poate merge până la 100%. Dar nu e vorba decât de un avans suplimentar și e vorba doar de perioada 2009-2010. Și iarăși un aspect foarte important, Parlamentul făcând parte din autoritatea bugetară, ne încadrăm în proiectul de buget pentru 2010. Deci aceste avansuri pot fi finanțate conform tuturor, tuturor calculelor și simulărilor pe care le-am efectuat. Deci nu depășim bugetul 2010 în conformitate cu proiectul preliminar de buget, așa cum a fost uh, el redactat de către comisie și discutat acum de cele două ramuri ale autorității bugetare. Următorul punct Aș dori să vă mulțumesc, domnule Chirilo, foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră. Da, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Sigur, nu e vorba de un sprijin necondiționat, însă cred că trebuie, ca să putem să progresăm, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră și, cum subliniați pe drept cuvânt, jocul a început și de aceea v-aș fi foarte recunoscător dacă ați putea finaliza această muncă până la sfârșitul anului în curs. Și pentru această perioadă ar trebui să discutăm ultimul pachet. Sigur, nu trebuie să-l iei pe nu brațe și să spui că nu voi mai face un nou pachet pentru că nu știm ce probleme vor apărea peste 2 ani. Însă, din punctul nostru de vedere, sau experții de stat, din statele membre sunt de acord cu noi, pentru 2007-2013 e vorba de ultimul pachet, însă deja lucrăm pentru perioada de după 2013. Domnul Toiră, ați uh, făcut o observație foarte importantă, ați vorbit despre simplificare și a spus că este un aspect pozitiv și suntem de acord aici cu toții, dar trebuie să ne gândim și la eficiența politicilor. Și e un subiect la care eu subscriu acum pe loc și de o mie de ori. Dacă vorbim de o schimbare importantă, pe care va trebui să o facem împreună după 2013 e să vedem cum putem să avem sisteme să, sau metode care să ne permită să evaluăm mai bine eficiența și eficacitatea politicilor noastre. Am lucrat foarte mult pentru perioada 2000-2006, deci pentru evaluare primim noi rapoarte care vor fi publicate și sigur vi, vi le vom transmite. Doamnă președinte, nu știu dacă se va putea în a doua jumătate, spre sfârșitul acest, acestui an, să primiți o viziune de ansamblu a concluziilor pe care le-am primit pentru uh, munca de evaluare pentru perioada 2000-2006. Dar trebuie să ne gândim și la perioada actuală și poate chiar mai mult și pentru viitor, să vedem cum putem să îmbunătățim uh, metodele noastre avem metode, ă, sunt în curs de perfecționare și aș fi absolut încântat, și aici revin la ce spunea domnul Albrecht, m-aș bucura dacă în viitor am avea un cadru de politici în care să punem mai puțin accentul sau să punem un accent mai puțin exclusiv pe uh, greșeli și pe uh, nereguli, ci să avem un proces din care putem învăța, să vedem ce funcționează pe teren în mod eficient. Și dacă ajungem la acest stadiu, atunci, doamnă președinte, cred că e gata, sunt gata pentru pensie, pentru că uh, am reușit ce mi-am propus. Însă, foarte sincer, aș dori să vă spun că e o adevărată provocare, dar mă bucur că ați uh, pus problema pe tapet și vă, sigur, vă asigur că vom reveni la ea. Mulțumesc, Marcus Piper. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr die Sache... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule Ahner, propunerile care vin din partea Comisiei sunt uh, binevenite. Însă aș dori să fac două observații. Într-un domeniu în care nu avem un cuvânt de spus, este vorba de locuințe dar și în ceea ce privește regulamentul de bază. În ceea ce privește locuințele, aș vrea să vă spun următorul lucru. Cred că în Europa Occidentală există grupuri de populație care sunt excluse la nivel social, care necesită propuneri bine țintite. Iar uh, sfera de aplicare a acestei propuneri ar trebui să fie extinsă pentru a include aceste grupuri vulnerabile din punct de vedere social. Nu ar trebui să ne concentrăm asupra unor exemple specifice în care să oglindească, uh, ar trebui să ne concentrăm asupra exemple specifice care să oglindească situația. În ceea ce privește uh, capacitatea noastră de consultare privind aceste propuneri, e bine, aceste propuneri ale Comisiei trebuie să fie trecute în următoarea perioadă de program, programare. Dacă ne uităm uh, cum uh, care va fi situația pentru proiectele mari, uh, eu salut evoluțiile, însă ne confruntăm în continuare cu mici probleme. Există probleme de lichidități în statele membre, dar haideți să nu uh, uităm că pactul de stabilitate a reprezentat punctul forte al Uniunii Europene în această perioadă de criză. Aceasta ne-a dat putere în ceea ce privește furnizarea creditelor și trebuie să ne folosim de punctele noastre forte. Acest mesaj a fost foarte bine înțeles la nivelul regiunilor. Nu dorim aici să abandonăm calea cea bună și să deschidem cutia Pandorei. Haideți să ne asigurăm că menținem atenția asupra uh, fondurilor structurale. Dacă uh, um, un procent considerabil de europeni se bucură de pe urma asistenței um, fondurilor structurale, 80%, atunci uh, acest lucru este semnificativ. Iar dacă 20% nu sunt implicați, atunci uh, atunci uh, înseamnă că banii totuși nu sunt uh, folosiți cu cea mai mare eficiență. Se mai pun probleme de punere în aplicare cu proiecte individuale. Trebuie să ne gândim la principiile dezvoltării regionale pe viitor. Cred că regiunile ar trebui să ramburseze banii în momentul în care nu au fost cheltuiți cum trebuie. Dar uh, dacă vorbim despre 2010-2011, cred că întreg principiul răspunderii individuale din partea uh, regiunilor ar trebui să fie unul uh, pe care să-l păstrăm. Domnul Goodman. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să adresez două întrebări. În primul rând, o posibilitate de evaluare a pachetului pe care îl vom avea în dosarele noastre foarte curând este analiza modului în care fondurile regionale și sociale au fost aplicate până în 2006. Pentru că termenul limită pentru toate programele care au legătură cu aceste fonduri a fost data de 1 ianuarie 2009, din câte știu eu. Nu toate statele membre au încheiat toate programele, ceea ce înseamnă că nu au fost trimise toate rapoartele finale și va fi amânat până la uh, mijlocul anului viitor, iulie 2010. Odată putem analiza simplificarea, fiindcă în, uh, fiindcă în presă Uniunea Europeană va fi învinuită de prea multă birocrație, motiv pentru care nu se duc la bun sfârșit proiectele, programele, dar eu știu din experiență că unele programe nu sunt duse la bun sfârșit, fiind, fiindcă nu funcționează cum trebuie și trebuie să analizăm de ce unele proiecte au fost amânate, de ce nu au fost rapoartele înmânate la timp. Um, ar fi un context bun de discutare a simplificării. Nu trebuie să, um, să amestecăm aceste două situații, în momentul în care proiectele nu sunt uh, duse la bun sfârșit. Vorbim despre simplificare, am vorbit despre eficiența energetică pentru locuințe. Vreau să vă dau un exemplu. Um, conform programului FSE, se vor aloca fonduri pentru izolarea locuințelor, pentru a se economisi energie, căldură. Dar această procedură trebuie să fie 51% privată pentru a atrage fonduri. Problema în statele noi este că cei care locuiesc la bloc trebuie să cofinanțeze, trebuie să ia un împrumut sau să facă rost de bani, de bani pe, pentru cofinanțare. În țara mea, în Letonia, din câte știu eu și chiar și în Lituania, nu este deloc ușor să le spui uh, oamenilor, duceți-vă la bancă, faceți un împrumut, scoateți banii din buzunar și cofinanțați acest proiect de izolarea locuințelor, care se cofinanța de, de, de noi. Dar uh, ce se întâmplă uh, dacă prețurile la energie cresc enorm și până la urmă avem de pierdut? Acum, în perioada de criză, când oamenii nu, nu mai au bani în buzunar, ar fi mai ușor să simplificăm și să permitem uh, folosirea acestor fonduri pentru spitale, școli și așa mai departe. Din câte știu eu, nu este deloc ușor. Iată de ce această problemă Uh, este uh, foarte gravă și um, a, a rămas într-un impas în unele țări. Astfel încât uh, dacă noi întârziem cofinanțarea, pentru că așa se pune problema, ce se întâmplă în 2011, 2012, 2013 dacă cofinanțarea nu va fi plătită pentru că se întâmplă ceva ce se întâmplă cu cei care nu sunt gata să participe la cofinanțare. Pentru că dacă uh, amânăm până în 2014-2015, știm ce se va întâmpla. Credite neperformante, știm, știm ce se poate întâmpla. Thank you very much, uh, Mr. Matula. Domnul Matula. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule Ahner, apreciez astăzi pachetul de măsuri privind simplificarea prezentate în documentul dezbătut i cred sunt convins că dacă va fi aprobat în timp util conform graficului propus îi va atinge i scopul în cel mai scurt timp deci foarte repede. vin cu o problemă în faa dumneavoastră în urma dezbaterilor din grupul de lucru s a propus înlocuirea regulii de plată n doi cu n trei românia i alte state din zonă susin această idee această propunere considerând o simplificare care ar evita blocaje care s au constatat până în prezent. de aceea vă rog să această propunere nu figurează în documentul prezentat astăzi de către consiliu i vă rog să avei în atenie această propunere. vă mulumesc. Uh, Mulțumesc, domnul Oro. Oui, merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule director general, uh, stimați colegi, aș dori să vă atrag atenția asupra dependenței uriașe a economiilor insulare la uh, uh importarea resurselor fosile pentru scopuri energetice. Unele insule europene au prezentat un program de independență energetică pentru următorii ani foarte ambițios. Mă gândesc la, la Reunion, unde s-au făcut uh, foarte mari eforturi uh, din partea Franței și a, uh, a regiunii Reunion pentru regenerabile, energie solară, eoliană, folosirea energiei maritime și așa mai departe. Eu aș dori să vă întreb dacă ne putem uh, dacă ne putem închipui un, un ajutor din partea Uniunii Europene în eforturile acestor insule, eforturi fără precedent. Vreau să vă spun că nu este vorba numai de proiecte, avem deja realizări, rezultate și, uh, de exemplu, în Rare Uniune avem 36% din producția energetică care provine din regenerabile iar acest procent va crește de la un an la altul, astfel încât cred că Uniunea Europeană ar trebui să facă un oarecare efort pentru a ajuta aceste insule, pentru că știm cât de mare este miza energiilor regenerabile, nu numai pentru dezvoltarea durabilă a acestor insule, dar uh, și pentru mediul înconjurător, Uh, la nivel social pentru crearea de locuri de muncă, pentru economie, uh, în ceea ce privește uh, importul de petrol, de cărbune și independența acestor, independența economică a acestor insule, deci trebuie să se ia o decizie la nivel european pentru a oferi ajutor acestor insule, iar acest lucru ar fi în conformitate cu prioritățile președinției suedeze, e vorba de economia verde, iar uh, acum uh, doamna ministru ne-a vorbit foarte, în termeni foarte pozitiv despre această chestiune. Mulțumesc, doamna Schröter, are cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich ähm, konnte Mulțumesc, doamna președinte. Nu am fost aici pentru începutul prezentării invitatului nostru, dar asistentul meu a luat notițe, am um, aruncat o privire asupra acestora și aș dori să vă spun încă de la început că abordarea dumneavoastră față de Fondul Social European PSE este potrivită, pentru că se bazează pe experiența noastră anterioară, în momentul în care uh, se foloseau mai mult fondurile pilot în cadrul PSE, iar acestea au fost încununate de succes. Fondurile pilot erau necesare la ora aceea, iar absorpția lor era foarte ridicată datorită a faptului că se bucurau de succes. Iar, după părerea mea, una dintre chestiunile importante aici, care trebuie să, de care trebuie să se, este, de care trebuie să ține cont este faptul că avem nevoie uh, de uh, un sistem de securitate la fața locului. Știu că ați vorbit despre sporirea uh, responsabilităților regiunilor și statelor membre. Principiul parteneriatului era un astfel de sistem general de securitate propunerile făcute sunt foarte încurajare, iar oamenilor le place să participe activ la proiect. Există țări unde principiul parteneriatului a fost pur și simplu ignorat. Iar când s-a întâmplat, iar și atunci când s-a întâmplat acest lucru, programele operaționale au fost totuși aprobate. Cred că Comisia ar trebui să-și facă mai bine temele și să se asigure că regulile se aplică pentru toate statele membre în comisiile de monitorizare pentru a avea parteneriate peste tot, iar uh, organizația partenerilor se implică foarte mult în această chestiune. Se fac uh, tot fel de lucruri ex oficiu, așa cum ne arată dispozițiile. Trebuie să există această posibilitate și pe viitor. Sunt de părere că Comisia are nevoie de interlocutori care să răspundă întrebărilor, are nevoie de un departament care să răspundă întrebărilor parlament, uh, mă scuzați, uh, partenerilor în momentul în care se, aceștia se confruntă cu probleme. Ar fi un uh, sistem de avertizare timpuriu care să vă atragă atenția în momentul în care apar probleme, apar obstacole. S-a spus că există pericolul uh, ca uh, Uniunea Europeană Uh, să fie un cufăr deschis din care să se servească pur și simplu uh, statele membre. Dar nu cred că acest lucru va deveni într-adevăr o problemă. În unele state membre, proiecte Uh, cu finanțare europeană nu afișează acest lucru foarte clar. Deci nu, oamenii nu știu că Uniunea Europeană a avut o contribuție semnificativă. Deci aceasta trebuie să fie o condiție clară. În momentul în care există finanțarea europeană, acest lucru trebuie să uh, fie scris cu litere mari, ca lumea să știe foarte clar acest lucru, ceea ce nu s-a întâmplat întotdeauna. Asta nu înseamnă un volum de muncă suplimentar și sunt lucruri foarte eficiente. În concluzie, vreau să vă spun că Uh, cetățenii vor vedea atunci că Uniunea Europeană uh, întreprinde acțiuni în folosul lor și uh, ar fi foarte bine să nu existe posibilitate de a critica, să nu, să nu poate să-i se aducă nicio critică modul în care sunt folosite fondurile oamenii nu sunt mulțumiți în momentul în care nu există o evaluare de impact asupra mediului. Cetățenii sunt nemulțumiți în momentul în care legislația de uh, mediu a Uniunii Europene este trecută cu vederea, ceea ce um, nu face decât um, uh, să um, arunce o pată asupra asupra prestigiului Uniunii Europene, pentru că nu ne promovăm cum trebuie. Iată de ce există o modalitate foarte simplă și practică de a avea me- mecanisme de control. Comisia a spus uh, că nu va finanța niciun proiect care încalcă legislația de mediu la nivel național sau regional uh, și care nu respectă obiectivele noastre privind Uh, combaterea schimbărilor climatice. Acesta trebuie să fie o condiție minimă. Iar uh, celelalte principii pe care le-am enunțat de-a lungul timpului trebuie să fie respectate și ele. E vorba de dezvoltarea durabilă, de introducerea uh, noțiunii de egalitate între sexe în toate politicile noastre și de mobilitate cetățenilor. Aceste lucruri nu ne vor costa mai mult, nu va necesita o birocrație suplimentară și trebuie să fie consfințite pur și simplu în regulamente, să dea, o, o, să dea un caracter echitabil procesului de planificare. Și ar trebui să se facă pe bază de voluntariat, să se întreprindă aceste acțiuni pe bază de voluntariat și să nu încetinească regulamentele și aplicarea acestora. Când vorbim despre uh, fonduri rotative, metodele de control sunt foarte importante aceste așa numite fonduri revolving, fonduri rotative, ar uh, putea fi folosite ca un fel de cufă din care să servească statele membre. Uh, dar uh, iată de ce trebuie să avem reguli foarte clare care să le guverneze. Pentru aceste fonduri, administrația publică trebuie să respecte regulile stabilite de comisiile de monitorizare. Comisiile pentru dezvoltare sunt cele care uh, creează aceste reguli și cred că aceasta este o lipsă, una dintre lacunele propunerii, fiindcă noi uh, dăm fonduri fără să știm foarte clar unde vor fi folosite, ceea ce, iarăși cum spuneam, nu va aduce birocrație uh, uh suplimentare, dar va uh, simplifica lucrurile foarte mult. Dau cuvântul acum domnului director general pentru răspunsuri. Thank you. Thank you very much, uh, Ms. President. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, uh, să răspund la întrebarea domnului Piper. Da, s-au făcut uh, observații foarte interesante privind chestiunea locuințelor și am luat notă de toate acestea. Se va ține cont de ele în momentul în care vom dezbate mai în profunzime această chestiune. Și vom reveni asupra ei, bineînțeles. Când vorbim de grupuri marginalizate, grupuri excluse, se dă exemplul uh, romilor, acest lucru nu înseamnă că e vorba numai de uh, etnia romă, mai sunt și alte grupuri. Voiam să fie acest lucru foarte clar pentru a evita neînțelegeri în acest context. Încă o dată, legătură cu 100%, 100% acel procent de 100%, da, uh, va fi un avans pe o perioadă de 2 ani, în al doilea rând, am uitat să spun acest lucru, este o opțiune pentru statele membre și cred că mai ales statele membre care se confruntă cu mari probleme, iar domnul Goodman a vorbit, s-a referit la situația Letonii. Ei bine, mai ales pentru aceste state membre, această măsură poate avea o, un interes deosebit. Argumentul uh, dumneavoastră, pe care îl înțeleg foarte bine, este unul care a fost deja exprimat la Consiliu de nenumărate ori, și anume se spune aceasta este o chestiune filozofică, să spunem așa, între ghilimele, despre modul în care funcționează aceste fonduri. Domnul Gondman, în ceea ce privește cazul țării dumneavoastră, Letonia, aș dori să, să aflu mai multe amănunte. Eu um, discut cu autoritățile letone la ora actuală pentru a vedea, în afară de această regulă de 100%, ce alte soluții am mai putea găsi la problemele pe care le-ați ridicat dumneavoastră. În ceea ce privește izolarea clădirilor publice, integrarea Uh, energiilor regenerabile în clădirile publice, acest lucru poate, poate fi întotdeauna um, se poate bucura de fonduri europene. Domnule Matula, aveți dreptate că în propunerea noastră nu se face nicio referire la sistemul N plus 3. Vreau să vă spun că pentru mine n-a fost niciodată foarte limpede Uh, cât de mult se pune această problemă. Trebuie să vă spun că la începutul acestui an am avut impresia că N plus 2 va fi o chestiune foarte importantă pentru 2009. Iar acum colegii îmi spun, după vacanța de vară, că s-au făcut atâta solicitări de pleți încât uh, această chestiune s-ar putea să fie mai limitată pentru 2009. Dar această întrebare, această chestiune s-ar putea să reapară mai mult pentru 2010. Această, acest subiect a fost abordat de mai multe state membre, deci, într-adevăr, trebuie să fie discutat mai mult. Domnule Oro, dumneavoastră m-ați întrebat despre energii regenerabile. La, în insule, în regiunile insulare, ați dat exemplul la Reunion. Pentru noi, aceasta este o preocupare foarte importantă. Cred că pentru foarte multe insule, energiile regenerabile joacă un rol crucial pe viitor. Și nu vom pre- precupeți niciun efort pentru a, a um, consolida folosirea acestora, astfel încât vom face tot ce ne stă în putință pentru a da avânt acestor programe și pentru a pune în aplicare strategiile în, la reuniuni. Vă rog dacă putem face ceva să luați legătura cu noi și noi uh, sunt, vom, uh, ne vom arăta întotdeauna disponibil. Vă mulțumesc, doamnă Schröter, privind încurajările făcute cu privire la propunerea FSE. Um, sunt de acord cu ce ați spus despre parteneriat ați folosit cuvântul teme. Comisia nu-și face temele cum trebuie și vreau să spun că uh, m-am uitat adânc în sufletul meu și uh, în ceea ce privește aceste teme și uh, cum ne facem temele, cum lucrăm împreună cu asociațiile, mai avem ceva de lucrat. Și dacă tot ne-am, ne-am întors la școală, vreau să vă spun că în a doua jumătate a, a anului dorim să ne consolidăm contactele cu diverse asociații și organizații ale societății civile pentru a putea identifica împreună cu acestea problemele care există pentru a vedea ce putem face pentru a le, a le soluționa, fie că este vorba despre perioada 2007-2013, mai mult dorim să avem regulamentul gata pentru perioada de după 2013. Dorim ca totul să fie pus la punct încă de la început. curtea uh, acesta evită, ar, ar putea evita nereguli, uh, așa cum sunt numite ele, acestea de curtea de conturi, în momentul în care există un control democratic uh, și o transparență a proiectelor, se pot evita astfel de probleme. Și cu cât există mai multă transparență, cu atât există mai multe șanse ca problemele să fie reperate la timp și soluționate la fel de rapid. Sunt de acord cu dumneavoastră. Voi analiza această chestiune cu colegii mei în ceea ce privește aceste fonduri rotative, fonduri revolving, în ceea ce privește, e vorba de criteriile care sunt stabilite pentru aceste fonduri. Eu am înțeles, dar poate greșesc, că criteriile de deblocare de fonduri pentru beneficiarii uh, finali um, sunt supuse acordului comisiilor de monitorizare. Dar am luat notă de această chestiune și o voi uh, analiza în profunzime. Dacă aveți însă exemple concrete, v-aș ruga să, să mi le trimiteți, pentru că adesea ne ajută să înțelegem mai ușor situația. Câteodată Mm, ne confruntăm cu, cu o problemă, așa nume. lucrurile par excelente pe hârtie, dar când analizăm modul în care au fost puse în aplicare, ne dăm seama că există unele probleme. Aici avem nevoie de, de feedback de, de pe teren și de experiența dumneavoastră în acest domeniu. Încă o dată vă spun, când ne referim la contactele cu asociații, aici mai este încă loc de îmbunătățire, dar vom face acest lucru. Iată răspunsurile mele, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție foarte aprofundată privind chestiuni concrete. Am uh, spus la început, domnule director general, uh, cât de urgente sunt aceste chestiuni. Bineînțeles, Comisia Regii uh, nu uh, va zăbovi mai mult decât trebuie pentru a avea documentele gata pentru codecizie și avizele toate pregătite. Acum uh, așteptăm uh, propunerile din partea raportorilor. Sper să le primesc cât mai curând cu putință și să uh, avem termenele gata pentru acest întreg proces. În caz că um, se ivesc noi informații în discuțiile noastre cu Consiliul. Dacă considerați că sunt informații relevante pentru noi, v-aș ruga să ni le trimiteți. Aș dori să vă mai spun că, din câte am înțeles eu de la uh, reprezentanții președinției, programul pe viitor este foarte bogat și sperăm să fiți alături de noi, dumneavoastră sau reprezentanții noastre, cât mai des cu putință în, în următoarea perioadă. Ne bucurăm uh, foarte mult uh, că doriți să ne, să ne comunicați rezultatele evaluărilor de până în 2006. Aș dori să vă spun că cred că majoritatea ne-am bucurat să fim informați de vizitele uh, comisarilor sau a directorilor generali în uh, circunscripțiile noastre pentru a putea fi prezenți și noi acolo și de a ne întâlni cu aceste oficialități. Ar fi foarte folositor pentru noi. Doamna Crel, care din păcate a trebuit să plece dimineață, uh, s-a referit uh, la uh, faptul că, este un, că s-a înființat un grup de lucru pentru politica de peste 2013. Se pare că toată lumea este invitată în afară de Parlamentul European. Astfel încât vă rog să vă gândiți uh, Uh, și la um, posibilitatea de a include în acest format și o formă de cooperare, la nivelul dezbatelor cel puțin, cu Parlamentul European. Ar fi foarte, foarte util pentru noi, foarte util pentru cetățenii europeni. Dacă nu mai sunt întrebări sau alte observații, aș dori să mulțumesc domnului director general. Ne bucurăm uh, foarte mult că ați fost prezent alături de noi. Unii dintre noi uh, știm că ieri, ieri erați încă în spital, nu știam dacă o să puteți veni alături de noi astăzi. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult că ați făcut acest efort. mulțumim foarte mult și la revedere. Dumneavoastră să trebuie să mai rămâneți, mai avem un punct de discutat pe ordinea de zi. careful on the...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 Uh, Vă rog frumos să mai rămâneți în sală ca să abordăm ultimul punct de pe ordinea de zi și anume datele următorilor reuniuni. Pentru că situația pare a fi oarecum complexă. După cum probabil știți, următoarea noastră ședință va avea luni 5 octombrie și marți 6 octombrie. Este săptămâna uh, zilelor deschise în Bruxelles. Și atunci, pe 5 octombrie, în sala hemiciclului uh, vom uh, participa la uh, deschiderea oficială a acestui eveniment și apoi ședința va avea loc după această lansare oficială care va avea loc până la ora 5, după care ne vom întâlni pe 6 octombrie. Avem dimineața o ședință de la 9 la 12 30 și vom avea și o întâlnire cu reprezentanții Comitetului Regiunilor. Și după care reluăm ședința de la ora 3 după amiază până la 6 și jumătate. De aceea vă rog să vă gândiți deja la uh, aceste date. Vă vom trimite informații detaliate imediat ce programul de lucru va fi stabilit, în așa fel încât să putem împărtăși informația cu dumneavoastră. Apoi aș dori să vă informez Uh, sper că Miguel va trimis tuturor acest document, uh, Comisia va organiza anumite întâlniri pentru a informa toți colegii asupra anumitor politici. Uh, deci cei care din dumneavoastră doresc să aibă informații suplimentare, aș vrea să știți că aveți posibilitatea de a discuta cu reprezentanța ai Comisiei și de a avea întruniri la acest nivel.